So, ich würde jetzt unsere Nachmittagssitzung. Așadar, domnilor și domnilor, dacă sunteți de acord, continuăm cu ordinea de zi prevăzută pentru această după-amiază. Și anume, punctul 7 de pe ordinea de zi, legat de disciplina bugetară pentru ciclul 2020-2021. Uh, respectiv uh, uh, flexibilitatea între um, coloanele prevăzute pentru anul 2020. Raportul este unul tehnic, de aceea coordonatorii au ajuns la concluzia să nu lucrăm cu procedura obișnuită de raportor, ci să vă uh, raportez eu personal care este situația actuală. De asemenea, am uh, convenit asupra unui proiect de raport pe care vi l-am uh, transmis încă din 29 noiembrie. Propunerea mea este din, în, această, în acest proiect este să nu aducem modificări uh, propunerii inițiale a Comisiei, ci să trecem, să adoptăm în procedură simplificată raportul astfel încât uh, să uh, se poate acorda această flexibilitate între diferitele coloane de către statele membre și pentru ciclul 2020-2021. Așadar, Propunerea mea este mai întâi să procedăm așa cum v-am prezentat și doi, să m-aș bucura să fiți de acord să nu mai depunem amenamente, astfel încât procedura simplificată să poată fi demarată și uh, derulată cât se poate de curând. Am primit din partea Consiliului informația că dacă am proceda astfel și ne-am abține de la formula amenamente, Consiliul s-ar alătura cu aceeași procedură și ar adopta fără modificări aceeași propunere a Comisiei. Dau așadar cuvântul imediat raportorilor din umbră, mai întâi Elzi Katainen. Thank you, Chair. I'd like to give my... Mulțumesc, domnule președinte. Susțin uh, președintele grup, uh, Comisiei în acest demers uh, pentru a desfășura lucrurile rapid și eficient, având în vedere și urgența raportului. Ca raportor pentru regulamentul de tranziție, pot să vă spun că da, dosarul este extrem de tehnic și este nevoie de o adoptare armonizată, eh, mai ales că peste mai puțin de 13 luni va afecta direct eh, toți eh, fermierii noștri. Este important acest raport pentru sectorul agricol. Lucrez deja cu echipa mea, pe acest raport și am deja un dialog uh, uh, constructiv cu toți colegii raportori uh, din umbră. Vă rog așadar să mă țineți la curând, la, la curând dacă vreți să depuneți amenamente în această procedură. Mulțumesc. Vielen Dank. Ähm, das war nicht wichtig. Mulțumesc. Eh, într-adevăr, e important să reținem că, și nu v-am spus înainte, că avem două propuneri eh, cu același termen de punere în aplicare, cel te- raportul tehnic despre care v-am vorbit eu și apoi raportul colegei Katainen, care este un alt raport, eh, mai degrabă de ordin politic și care stabilește perioadele de tranziție. Tim, Doamna Vrecionova. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca raportar din umbră pentru grupul ECR, pot să confirm că raportul într-adevăr este unul de natură tehnică pronunțată. Este vorba de uh, prelungirea unui mecanism care funcționează foarte bine și pe care dorim să, uh, să-l avem la dispoziție și în perioada de tranziție. și noi suntem interesați ca raportul să fie adoptat cât se poate de curând, astfel încât uh, deja în, uh, la sfârșitul uh, lui ianuarie 2020 să poată intra în vigoare. Și Consiliul, de altfel, așa cum ați spus, a, se alătură fără rezerve acestei proceduri simplificate și de aceea dacă lucrăm în temeiul articolului 50 îi ajutăm pe agricultori, pe fermieri Uh, să primească aceleași uh, subvenții și în perioada de tranziție. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul David. Eh, și noi suntem de acord cu propunerea și nu avem completări majore de făcut. Mulțumesc. Colegi Cocalis? Și domnul Cocalis sau cine locuiește, mă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Um, sigur că având în vedere de, uh, termenul de adoptare al noi PAC, este important uh, să avem reguli de tranziție uh, uh, cu garanția uh, uh, regulilor actuale. Tocmai de aceea uh, au fost uh, depuse amendamentele care au fost depuse până acum și nu este cred, uh, vina noastră că lucrurile au fost întârziate până acum. Așa s-a întâmplat, pur și simplu. Pur și simplu. Uh, dacă vrem să, ca uh, totul să fie adoptat până în 2020, atunci trebuie să examinăm propunerea, să cădem de acord cu Consiliul cât mai repede și să trecem pe cât posibil lucrurile prin procedură simplificată, fără amendamente, în temeiul articolului 52. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Gibt's noch weitere? Mulțumesc foarte mult. Există și alte înscrieri la cuvânt, pentru că alte grupuri n-au, n-au uh, numit raportor din număr. Doamna Meghinez. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să salut în mijlocul nostru niște fermieri uh, irlandezi din circumscripția mea electorală și vorbind în numele lor și în numele îngrijorărilor lor, Vrem să știm dacă va exista o tranziție lină între actuala eh, politică agricolă comună și politica agricolă comună reformată, a viitorului. La ce dată exact va intra în vigoare noua PAC? E bine, aici nu putem încă furniza un răspuns, dar putem să vorbim despre situația bugetară în perioada de tranziție. Există vreo certitudine vis-a-vis -vis de mijloacele bugetare în perioada de tranziție? Adică propunerea, propunerea actuală a Comisiei, respectiv uh, propunerea președinției finlandeze, prevăd astfel de uh, surse bugetare pentru finanțarea mecanismului tranziție? Apoi, Uh, s-a vehiculat uh, ideea că statele membre ar dori să continue procedura de convergență în perioada de tranziție și că nu ar dori să rămână la status quo actual. Uh, care este până la urmă situația? Eu cred până la urmă că cea mai mare necunoscută este cea privind resursele bugetare de susținere a acestui mecanism în perioada de tranziție. Dacă aveți dacă puteți elabora, m-aș bucura. Mulțumesc. McGuinness, das wäre auch gerade mein nächster Punkt. Mulțumesc, doamna McGuinness. Asta aș fi făcut și eu acum, dacă nu interveneați. Mai întâi să salut grupul colegilor invitați de doamna McGuinness, dar salutăm și un alt grup de vizitatori aduși de domnul Cocales din Grecia. Bine ați venit așadar cu toții la noi în comisie. So, then... Yeah. Entschuldigung, es gibt noch eine weitere äh, Wortmeldung. Mai există un scris la cuvânt. Domnul Desar. Je voulais juste réagir au, au propos de... Merci, président. Je voulais juste... Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să intervin în legătură cu cele spuse de doamna McGuinness privind cele pe care le așteaptă agricultorii. Este vorba de a ști când va demara noul PAC. Pe ei interesează care sunt, vor fi, care sunt obiectivele pe care le vom include în această nouă politică agricolă comună, care vor fi orientările pe care le vom da acestei politici, cum va fi apusă în aplicare, să nu cum, cumva să ne înșelăm în legătură cu lupta pe care o avem de purtat. Subiectul real îl reprezintă în acest caz obiectivele și momentul uh, în care agricultorii noștri vor uh, reuși să obțină mai multe venituri? Astea sunt întrebările pe care și le pun. Mulțumesc! Uh, după amiaza aceasta vom avea uh, șansa să primim unele răspunsuri în timpul audierii care va dura aproape 3 ore și unde vom discuta tocmai această chestiune privind viitorul pe Domnul Buda are cuvântul. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am avut și o întâlnire cu fermierii în această dimineață și toată lumea ne întreabă ce se va întâmpla cu această perioadă de tranziție și cât de lungă va fi această perioadă, astfel încât este extrem de important să le oferim niște răspunsuri clare ferme, să știe pe ce se pot baza în această perioadă și mai ales de când va intra în vigoare noua politică agricolă comună, pentru că ei spun foarte mari speranțe în această nouă politică agricolă comună și au nevoie să adapteze planurile de afaceri de, vor raporta la această chestiune. Mulțumesc! Also, <clears throat> liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will die Debatte jetzt. Dragi colegi, nu doresc să întrerup uh, dezbaterea, dar uh, întrebarea dacă vom avea o perioadă de tranziție în perioada 2020-2021 sau uh, vom avea o perioadă de tranziție de 2 ani Eh, deci chestiunea aceasta o vom eh, discuta la primul nostru schimb de opinii din eh, ianuarie pe marginea raportului doamnei Katainen. Legat de acest raport al doamnei Katainen, am, am adus în discuție și raportul tehnic Uh, al Comisiei, care uh, prin această flexibilitate între, diferitele, între diferiții piloni, între diferite coloane uh, pentru PAC permite o, o flexibilitate în termenii vechi politici agricole comune, dar așa cum este prevăzută deja pentru noua politică agricolă comună. Dacă există altcineva care mai dorește să ia cuvântul, Colegul Flanagan. În ce privește întrebarea pot statele să meargă înainte cu convergența, uh, spre convergență 100%, eu cred că statele membre oricum pot să meargă înainte uh, pe calea convergenței, oricum uh, majoritatea deja au început aceste demersuri de convergență. Uh, și Irlanda, de altfel, a a început deja această, acest uh, procedeu uh, și cred că nimic nu oprește statele membre să o facă dacă doresc. Dacă nu dorește nimeni altceva să ia cuvântul, atunci mai dau o dată cuvântul reprezentantului Comisiei, doamna Tarascut. You won't take the floor? No. Vreți să interveniți? Thank you very much. I mean, I'm just taking the floor to... Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să iau cuvântul decât să uh, mulțumesc acelora care au fost implicați pe marginea propunerii noastre în, în deliberări, în redactare. Uh, vă mulțumim pentru faptul că și dumneavoastră înțelegeți nevoia de celeritate în uh, acest demers. Mulțumesc! Atunci, cred că lucrurile sunt foarte limpezi și pot să constat mulțumit că am epuizat acest punct de pe ordinea de zi și așadar întrerupem până la ora 15.30 când vom avea audierea publică privind reforma politicii agricole comune. Mulțumesc! Ich muss formal noch, ne, wenn jetzt eben keine Einwände. Deci, dacă nu sunt uh, obiecții la procedura pe care am uh, propus-o și n-am auzit să fie cazul, atunci uh, Uh, reținem pentru procesul verbal că vom merge înainte pe acest dosar așa cum am stabilit. Mulțumesc foarte mult! Încă o dată suspendăm până la 15.30. de ouă.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 Dann würde ich vorschlagen. Bun. Propun să începem audierea, dragi colegi. Am convenit ca în următoarele trei ore să ne dedicăm reformei politice agricole, agricole comune. Pentru a face acest uh, lucru, am invitat mai mulți experți care sunt invitați să ne împărtășească opiniile și expertiza lor pentru ca să putem să ne lansăm în negocierile interinstituționale cu un punct de vedere consolidat și bine pregătit. Am spus azi înainte de masă și în reuniunea coordonatorilor Există o nouă propunere uh, din partea președinției finlandeze a Consiliului <coughs> în ce privește <coughs> noul cadru financiar multianual 2021-2027. Vom vorbi de altfel despre noul CFM um, și despre competențele Comisiei pentru Agricultură vis-a-vis -vis de anumitele capitole ale CFM-ului. Cred că um, reforma politicii agricole comune trebuie făcută, uh, uh, trebuie negociată um, uh, între instituțiile inter- europene ca între egali și nu trebuie să fie subscrisă capitolului, dosarului de Uh, discuții privind uh, cadrul financiar multianual. Deci reforma PAC nu trebuie să fie um, trecută în um, cadrul de negocieri privind CFM-ul, ci trebuie să facă obiectul unor negocieri directe, interinstituționale. Vrem să, vrem să arătăm așadar că nu suntem uh, prea încântați de noile propuneri care au fost formulate. Eu aș propune să procedăm în felul următor. Am uh, organizat această audiere în mai multe calupuri, într-un prim calup, în prim panel de discuție, uh, am uh, invitat experți împreună cu colegii noștri din Comisia pentru Mediu, Comisia Envi. De aceea eh, dau coleg, cu, colegul, eh, cuvântul colegului meu, co președinte pentru acest eh, panel de la MV. Dacă îmi permiteți, vorbesc și eu germană. Future of the common... Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această audiere privind viitorul PAC-ului. Uh, vicepreședinții cu mai uh, uh, multă vechime sunt acum la um, conferința COP la Madrid și fac muncă, muncesc din greu acolo, iar noi muncim din greu aici. Și este important că avem aceste discuții uh, în paralel și uh, o reuniune comună. Mă bucur foarte mult că cele două comisii se reunesc uh, și își împărtășesc experiența în ceea ce privește viitorul și reformele necesare pentru PAC. Avem trei grupuri, fiecare cu doi experți identificați de comisie. Primul grup se referă la uh, planificarea strategică, la planurile strategice, iată de ce Envi are un rol foarte important aici, dat fiindcă avem competențe în ceea ce privește viitorul dosar al reformelor PAC. În ultimii ani, în ultimii luni, am asistat la foarte multe proteste uh, demonstrații, greve climatice uh, la, uh, pe întreagul uh, eșichier al societății civile și ceea ce se întâmplă acum în Madrid este extrem de important pentru canalizarea acestor acțiuni spre a ajunge pe calea cea bună către o economie nepoluantă până la jumătatea secolului. Dar toate elementele de politici trebuie să se îmbine potrivit uh, pentru a da rezultate. Nu mai putem să lucrăm în silozuri și uh, adesea să dăm politici diferite care se bat cap în cap. Iată de ce este extrem de important să lucrăm împreună, nu numai la, în legătură cu ce am uh, hotărât la uh, Uh, conferința ONU uh, între părți și uh, la obiectivele durabile, în ceea ce privește obiectivele durabile și ținând cont de toate prioritățile comisiilor cu privire la reforma agriculturii. Iată de ce Comisia, în propunerea sa din 2008, a inclus priorități climatice, de biodiversitate, de sănătate, alimentare și așa mai departe, pe ca, care li se vor cere statelor membre și agricultorilor. Ideea este să avem un pac armonizat care să sprijine tranziția către o, un sector agricol durabil, precum uh, și um, la dezvoltarea zonelor rurale. E nevoie de alimente stabile și sănătoase pentru uh, toți cetățenii europeni. Iată care este uh, provocarea pacului în uh, noul uh, pachet ecologic care ne va fi prezentat la plenar, uh, la plenară următoare de către vicepreședintele Timmermans. Pentru noi sunt două elemente foarte importante care țin de aspectul de mediu conjurător al pacului și care sunt în centrul activității noastre. În primul rând, condiționalitatea. Aceasta este imperioasă pentru viitorul pacului, înlocuind uh, înverzirea și ecocondiționalitatea din pacul actual, creează un teren potrivit pentru uh, angajamente agricole durabile prin uh, standarde și practici alimentare corecte și prin stabilirea plăților în conformitate cu standardele de mediu înconjurător, toate acestea vor corespunde uh, obiectivelor de mediu ale pacului. Bineînțeles că este obligatoriu pentru statele membre și pentru agricultori și uh, leagă pacul de legislația mai amplă care guvernează mediul înconjurător, al sănătății animalelor, uh, Uh, sănătatea plantelor uh, și a oamenilor și așa mai departe, cu scopul de a avea o acțiune climatică cu, uh, de mare anvergură. Este principalul nostru instrument pentru a ne asigura că avem ambiții ridicate la nivel de mediu înconjurător în PAC. Știu că unii sunt sceptici în legătură cu acest lucru și poate se și tem <coughs> de schimbările care vor apărea. Noi cunoaștem foarte bine aceste provocări la Envi și nu Uh, spunem că avem toate răspunsurile, iată de ce este foarte important să avem acest dialog uh, între comisii, fiindcă e vorba foarte multe interese aici, foarte multe perspective. Iar al doilea aspect îl reprezintă o nouă trăsătură a schemelor ecologice și anume acțiuni anuale, flexibile, legate de mediul înconjurător și chestiunile climatice, în funcție de uh, circunstanțele locale, finanțate de buget, iar prin aceste acțiuni uh, se uh, vor uh, face investiții și vor fi răsplătiți uh, fermierii și agricultorii pentru că au mers mai departe decât standardele de bază și se va, se va spori uh, performanța ecologică în funcție de condițiile locale. Bineînțeles, participarea nu este obligatorie. Ne așteptăm ca aceste scheme ecologice să ducă la o trecere către un sistem mai echitabil și pentru sănătatea animalelor. Aici este vorba despre gestionarea păș- uh, pășunilor permanente uh, Um, e vorba de speciile polenizatoare, uh, furajul pentru animale, agricultura biologică și așa mai departe. O să mi-am depășit puțin timpul, dar vreau să vă spun pentru noi, ca colegiuitori, acesta este un moment foarte important, fiindcă avem o ocazie unică și, bineînțeles, recunoaștem și provocările pe care le prezintă acest lucru agricultorilor și celor de la fața locului. Și în spiritul cooperării, bineînțeles, este foarte important că avem această audiere dublă și în același timp trebuie să înțelegem uh, provocările unice cu care se confruntă cei din sectorul agricol când vine vorba de schimbările climatice și de combaterea acestora. De ce mă bucur foarte mult că avem alături de noi pe experții care ne vor prezenta recomandările lor și, uh, și trecerea în revistă a priorităților Parlamentului European în ceea ce privește partea strategică a PAC-ului. Iată de ce vreau să-i urez bun venit uh, experților noștri. Mai întâi uh, domnului Harold Crete de la Universitatea Humboldt din Berlin și doamna Zara Tancanintra de la Baltic Sea Arctic Group uh, Foundation care ne va vorbi despre, care ne va vorbi despre reformarea, prin, reformarea PAC prin planurile strategice. Domnule eh, profesor, bună ziua! Aici sunteți, am zis că aveți o prezentare. Foarte bine. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mulțumesc pentru această invitație. O să vorbesc eh, despre, eh, despre, ce, despre ce o să vorbesc eu astăzi. Se bazează pe, pe munca mea și uh, veți primi și uh, linkuri către rapoartele noastre din ultimii doi ani. Avem trei rapoarte privind dezvoltarea PAC-ului. Rezumatul uh, a ceea ce vreau să vă spun astăzi este următorul primul rând, suntem în urmă, trebuie să facă progres foarte rapid în ceea ce privește concentrarea pacului pe obiective de, schimb, de combaterea schimbărilor climatice și a bunăstării animalelor. Reforma din 2003 a fost ultima reformă majoră, deci atunci lucrurile au stagnat și s-a pus atunci capăt uh, paradigmei de după război de a da bani pentru producție, dar n-am intrat într-o fază nouă încă. În al treilea rând, în continuare avem uh, vechea justificare a pacului, discursul greșit în spatele unei politici greșite, zice eu, și uh, noua, uh, uh, apoi uh, Asta este paradigma uh, venitului. Avem nevoie de o paradigma a performanței. Bani publici pentru bunuri publice. Trebuie să plafonăm plățile, dar să cuplăm plățile, dar nu să le cuplăm cu producția, ci să le cuplăm cu obiectivele pe care dorim să le atingem. Și ultimul pas, ce înseamnă asta pentru această reformă a PAC-ului, anume. Am rămas în urmă. O să fiu succint, știți foarte bine tot ce se întâmplă. Este vorba despre fertilizare și calitatea apei, este vorba de biodiversitate. Aici nu ne îndeplinim obiectivele care eh, sunt deja în legislație. Avem ținte ambițioase în ceea ce privește schimbările climatice, atenuarea schimbărilor climatice și sistemul nostru alimentar reprezintă 25% din toate gazele cu, emisiile de gaze cu efect de seră. Iată, deci avem nevoie de să luăm măsuri și dacă ne uităm la una dintre măsurile cele mai importante la nivel european, este legată de terenuri, ne dăm seama că aceasta este și foarte costisitoare. Pacul stagnează. Eu uh, vă spun că după 2003 nu mai există nicio reformă serioasă. Și dacă ne uităm la efecte, ne dăm seama că 70% din bugetul total este folosit uh, pentru plăți directe necondiționate. Astfel, dacă vrem să avem un argument mai puternic, am putea spune că aceasta este o subvenție pentru terenuri uh, de sumă fixă care ajunge până la urmă la proprietarii de terene, fiindcă uh, așa cum uh, ne-au arătat-o uh, mulți doctoranzi în tezelor de doctorat, dacă ne uităm la bugetul în pilonul 2, mi-am când eram student, acum mulți ani, mi s-a spus că pilonul 2 era modelul politicilor pe viitor, fiindcă era vorba de, de uh, bani publici pentru bunuri publice. Dacă ne uităm la evoluțiile din 2013, ne dăm seama că procentul era de 25% din întregul buget al PAC-ului, iar uh, dacă uh, propunerile comisarului Oettinger s-ar materializa, totuși acest procent nu s-a ridicat la peste 22%. Deci facem pași înapoi, ne întoarcem în trecut, am putea spune. Mai mult, bugetul total al pacului dispare după fiecare reformă. Uh, lobiștii uh, fermelor de la ferme sunt uh, mulțumiți, fiindcă spun că s-a menținut bugetul prin plățile directe, necondiționate, mai mult sau mai puțin, dar credem la nivelul general bugetului în 93 aveam un buget de 450 de euro pe hectar și în 2027, uh, dacă se materializează propunerile actuale, vom avea 270 de euro pe hectar. Este vorba de o reducere cu 40% în 34 de ani. Și asta se întâmplă dacă nu avem argumente bune pentru justificarea politicilor. Și știm că avem un argument foarte slab dacă vrem să justificăm aceste plăți directe cu sumă fixă pentru teren. Apoi, uh, paradigma venit, paradigma greșită, îmi pare rău dacă vă plictisez, acesta este, acesta este limbajul instituțiilor europene, Găsiți ce spun eu în, uh, în lucrarea, în documentul Comisiei Europene din 2017 privind uh, alimente și uh, furaje și și când spun asta, când mă refer la, la acest jargon depășit, nu fac asta pentru a arăta cu degetul fermierii, ci vreau să vă spun ce înseamnă această paradigmă. Această paradigmă dezavantajează agricultorii din cauza volatilității prețurilor și din cauza condițiilor meteorologice. Și alte sectori sunt dezavantajate, sincer să fiu, unele sunt uh, dezavantajate uh, și de condiții meteorologice, cum ar fi turismul. Apoi, în al doilea rând, să mai întâi să termin, da? După aceea răspund. Apoi, deci, fermierii uh, suferă un decalaj Uh, al venitului. Datele nu arată acest lucru, datele sunt uh, incomplete, fiindcă nu avem date privind gospodăriile fermierilor. Apoi, în al treilea rând, rolul pacului este de a reduce acest decalaj al venitului. Și acesta nu este raționamentul pe care îl urmărim în, uh, pe economia, în economia de piață sau în alte domenii. Acest decalaj al venitului uh, spunem că este la nivelul statelor membre și datorat de impozite și de politica socială. Și în cele din urmă, chiar dacă acești trei pași, să zicem, ar ține, al patrulea pas este că cel mai bine putem reduce acest legalaj cu, cu o plată de 300 de euro pe hectar. Deci, 300 de euro pentru un hectar, 300 de mii pentru 1000 de hectare. Dar asta nu este un argument convingător însă este totuși cel prevalent în PAC, fiindcă această paradigmă stă la baza propunerilor uh, lui Oettinger de a reduce la al doilea pilon, nu la primul pilon. Am putea spune apoi, dar care este problema dacă este decuplat? Da, este o problemă fiindcă nu avem acești bani pentru a face față provocărilor reale cu care ne confruntăm. Este o problemă fiindcă victimizăm fermierii și nu este un discurs bun. Mie nu mi-ar plăcea acest discurs, să, să se spună acest discurs despre profesori, că sunt dezavantajați, că au un decalaj al venitului și că au nevoie de, de subvenții speciale. Fiindcă asta înseamnă victimizare, așa se comportă victimele. Și uh, uh pacul uh, pierde acceptare și buget anual. Punctul 4. Uh, eu vă spun că avem nevoie de o paradigmă a performanței. Să zicem bani publici pentru bunuri publice sau, sau bani pentru bunul comun. Nu contează ce nume îi dăm. Argumentul ar fi următorul. Fermierii oferă servicii și bunuri societății care, dat, dat fiind caracterul lor, sunt uh, comercializabile pe piețe doar uh, într-un anumit nivel. Este, să zicem, să zicem, bunuri publice sau pentru societate. Într-o economie uh, deschisă, și Uniunea Europeană este o economie deschisă, putem folosi piețele numai la un nivel limitat pentru a răsplăti oferirea acestor bunuri publice. Aceasta este, se numește eșecul al pieței. Și acesta este înțelepciunea pe care o găsim în toate manualele de economie, în primele capitole. Aceasta este prima justificare a politicilor de mediu. Iată de ce avem nevoie de mecanisme guvernamentale fundamentale uh, suplimentare față de uh, acțiunea pieței, piețelor. Și eu aș spune că asta, într-o oarecare măsură, este motivul pentru care avem nevoie de politică agricolă comună. Iar aici putem din nou să uh, argumentăm, să aducem argumentul venitului, dar argumentul ar fi altfel. Trebuie să permitem agriculturii să-și uh, ducă la bun sfârșit rolul în societate. Să permitem fermierilor să uh, furnizeze aceste bunuri pe care noi ni le dorim și să aibă un venit adecvat pentru a-și putea derula această, desfășura această funcție. Și apoi, elemente specifice pentru reforma PAC. În primul rând, trebuie să uh, uh, să țineți cont de funcțiile sociale ale agriculturii cu seriozitate. Deci să se evite tot felul de cosmetizare. Dacă ne gândim la ce înseamnă asta, plăți, plata unui venit de bază pentru durabilitate, pentru mine asta este un termen monstru pentru un, uh, un fel de subvenție pentru proprietarii de terenuri, fiindcă n-are nicio legătură cu uh, durabilitatea. Dacă continuăm cu astfel de termeni și acoperim conținutul adevărat, atunci să nu ne surprindă că uh, oamenii își pierd încrederea în democrația parlamentară. Uh, să nu credeți că sunt proști alegătorii și să nu dați nume, să dați nume conceptelor care să se potrivească. Asta, aici vorba despre subvenții pentru teren. Eh, apoi, trebuie să existe un buget complet pentru servicii publice și pentru acest rol pentru societate pe termen lung, că numai așa se poate găsi o justificare co- eh, coerentă a banilor pe care primesc eh, fermierii. Unde facem acest lucru? În pilonul 1 sau pilonul 2? Sau la, prin ecoscheme sau prin măsuri de mediu la pilonul 2? Acestea sunt chestiuni de importanță mai, mai mică. Cea mai importantă întrebare este dacă suntem gata să, să punem capăt acestor subvenții fixe uh, pentru uh, terenuri. Apoi, o alocare a bugetului ambițioasă pentru toate statele membre. Trebuie să uh, existe un procent din uh, bugetul uh, total pentru obiective de mediu și de combaterea schimbărilor climatice și, și nu contează din ce fond se iau acești bani importante sunt obiectivele și țintele. Deci uh, schemele ecologice sau uh, măsurile ecologice din pilonul 2 sunt foarte bine, sunt foarte bune, statele membre să hotărască unde au nevoie ce, și ce să facă. Trebuie să, să începem, de exemplu, cu 30% pentru aceste obiective în următoarea, în următoarea perioadă um, financiară, apoi să urce până la 50%, fiindcă dacă urcă acest nivel, este clar pentru agricultori în ce direcție ne îndreptăm politic vorbind. Apoi, să ne asigurăm că plățile pentru schemele ecologice sunt, um, sunt uh, stabilite în funcție de costuri și uh, nu altfel, fiindcă altfel aceste uh, scheme vor fi considerate niște um, măsuri de fațadă ecologice. Măsuri ecologice de fațadă. Apoi, plățile redistributive pentru tinerii fermieri și caracterul lor degresiv în ceea ce privește plafonarea voluntară pentru statele membre. Aici avem nevoie de o discuție la nivel european în ceea ce privește uh, performanța acestora dar, bineînțeles, aceasta ține de competențele statele membre. Din punct de vedere științific, nu putem spune că uh, ce e mic e și frumos, ce e mic poate să fie și urât și frumos și ce e mare poate să fie mare și frumos. Avem exemple din uh, ambele categorii. Apoi, uh, plățile de capital directe trebuie să fie eliminate dacă nu sunt legate strict de mediul înconjurător sau de bunăstarea animalelor. Și apoi un nou model de furnizare, de, de livrare a rezultatelor, noi considerăm ca abordare de bază este bună. Trebuie ca statele membre să aibă uh, uh obiective uh, specifice, fiindcă Uniunea Europeană este prea diversă pentru a avea obiective uh, armonizate la nivel european. Celor care ne spun că aceasta este o renaționalizare, uh, le, le spun că deja banii sunt plătiți acum pentru aceste plăți, în aceste plăți directe și ajung la proprietarii de terenuri între 100 și 150 de euro pe hectar în multe state membre, deci nu văd ce caracter comun are această acțiune. De ce e nevoie? E nevoie de un concept credibil despre modul în care Comisia Europeană și instituțiile europene pot să se asigure că există suficientă ambiție în planurile naționale strategice. Aici Trebuie să fie uh, vorba de transparență și de uh, suficient timp pentru um, între, între deciziile luate și uh, aplicarea acestor decizii și al planului strategic. Aici este vorba despre, despre comunicarea și punerea la punct a mecanismelor de pune în aplicare și poate măsuri în cazul în care nu se respectă aceste planuri, fiindcă deocamdată aici lucrurile sunt destul de vagi solicitările și cerințele deci, acestor uh, planuri strategice trebuie să fie ambițioase pe viitor pentru a reuși să avem și o politică agricolă comună ambițioasă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you, thank you very much, Professor Mulțumesc foarte mult. Multe lucruri dificile care creează dezbateri sunt convinsă, sunt convins că vor fi întrebări. Vom face o rundă normală de intervenții și v-aș ruga să uh, luați legătura cu raportorul dacă vreți să transmiteți un mesaj. Și acum îi voi da cuvântul doamnei Sara Cancanrinta, care face parte din uh, Fundația pentru Marea Baltică, grupul de acțiune pentru Marea Baltică. Avem o prezentare în PowerPoint, dacă se poate vedea pe ecran. Deci eu reprezint uh, uh, această fundație, grupul de acțiune pentru Marea Baltică. Ne ocupăm de formarea, suntem din Finlanda și ne ocupăm de formarea agricultorilor. Să vedem dacă apare pe ecran prezentarea mea. Bun. Mulțumesc, îmi face plăcere să fiu aici și să vorbesc despre planurile strategice PAC. Am să vă prezint pe scurt care este situația de fapt acum, după care vom, voi vorbi despre schimbarea de paradigmă și despre ceea ce facem noi în momentul de față. Avantajele pentru agricultori și pentru natură, pentru planetă, nu sunt în conflict din punctul meu de vedere și o să vă prezint mai pe larg această idee. Mai întâi, unde ne situăm acum? Avem trei crize care se leagă între ele, schimbările climatice, pierderea de biodiversitate și eutroficarea. Dar și soluțiile la aceste trei crize sunt legate între ele. Totul se leagă de agricultură. Oriunde se practică agricultura intensivă în întreaga lume, se produce eutroficare. Avem lacul Irii, avem Marea Baltică, Și iată, nutrienții care ar trebui să hrănească culturile se uh, uh, contaminează în realitate algele. Avem o pierdere de, de biodiversitate, avem eutroficare, în condițiile în care biodiversitatea reprezintă elementul de bază pentru întreaga viață de pe planetă. Cum se leagă aceste lucruri de agricultură? E o veste de acum uh, câțiva ani. A fost uh, o problemă legată de utilizarea pesticidelor. Uh, numărul insectelor a scăzut cu 80% în 30 de ani, ne spun oamenii de știință. Lucrul acesta mie îmi dă nopți nedormite. Apoi, eroziunea solului. Iată, am înțeles greșit cu totul rolul pe care l-au animalele. Nu e vorba de vaci, este vorba de cum sunt ele crescute. Am și eu o fermă în Finlanda de 800 de hectare și avem și vaci și cai și uh, uh, oi și uh, practicăm și apicultura. Nu este vorba deci de vaci. Dar trebuie să fim foarte atenți Uh, cum procedăm cu um, hrănirea animalelor, dacă le pășunăm, cum facem cu depozitarea carbonului, ce facem cu criza climatică. Vorbeam de pierderea de biodiversitate. La nivelul uh, internațional asta duce la conflicte, la tragedii și la deplasarea populațiilor. și la provocări majore pentru agricultura. Întotdeauna este ori prea uscat, ori prea umed solul și nu mai avem reziliență. Deci putem, cred eu, spune cu toții că în momentul de față trebuie să schimbăm modul în care practicăm agricultura, să re o redirecționăm. Dar unde, încotro să ne îndreptăm? Vorbeam despre această schimbare de paradigmă. Avem nevoie de o schimbare de, par- de paradigmă de la modul degenerativ în care se practică acum agricultura cam peste tot în lume, într-o uh, agricultură regenerativă, adică în timp ce producem, Trebuie să fim atenți și la felul în care uh, permitem să se reînnoiască resursele. Trebuie să încercăm să întoarcem volanul. E posibil acest lucru prin intermediul PAC. Și trebuie să susținem și agricultorii, care trebuie să fie educați în mod corespunzător și susținuți trebuie să știe cum să uh, se ocupe de acest tip de agricultură regenerativă. Ce înseamnă agricultura aceasta regenerativă? O minimizare a perturbărilor solului, a, uh, a, maximizarea diversității culturilor, păstrarea acoperirii solului, menținerea uh, de-a lungul întregii ani a, a uh, rădăcinii vii și integrarea animalelor, șeptelului. Deci, toate aceste lucruri trebuie să se integreze cu obiectivele climatice de la nivel național. Trebuie pus accentul pe extinderea educației și agriculturii, să punem accentul de asemenea pe condiționalități, cum ar fi rotația culturilor, biodiversitate. De asemenea, trebuie să ne ocupăm de, de turbării, de asemenea, trebuie să ne ocupăm de uh, plantele perene și de uh, silvicultură. De asemenea, va trebui să ne concentrăm pe măsurile cu avantaje multiple, holistice și cooperative. Doar acestea oferă fermierilor profitabilitate. Asta este o fotografie de la ferma mea, este același sol, puteți vedea că uh, un astfel de sol nu produce, uh, în, în partea stângă, nu produce culturi bune, nu produce uh, profit, în timp ce în partea dreaptă am muncit foarte mult și am făcut ca acest sol să se regenereze. Deci e nevoie de multe subvenții pentru a stimula adoptarea de către agricultori a acestor practici regenerative în Uniunea Europeană. Există o inițiativă foarte bună legată de sequestrarea carbonului în sol. Sunt convinsă că știți foarte bine care este semnificația solului, dar ca să mai spun o dată, e vorba de lucrătorii cei mai uh, uh, prețioși pentru o fermă, așa numă micii microbi, mici, micile uh, organisme din sol, care permit uh, stocarea carbonului prin intermediul acestei mase microbiene din sol. <coughs> și astfel, carbonul este captat și stocat în formă lichidă în rădăcină și, în, la schimb, planta beneficiază de nutrienți. Toate aceste minunății se întâmplă în sol. 25% din uh, Uh, biodiversitatea planetei se regăsește în sol. Apoi avem o platformă, cum spuneam, de acțiune în domeniul carbonului în Marea Baltică. Avem 100, peste 100 de fermieri angajați în aceste activități. Formăm uh, agricultori, colaborăm cu instituții de cercetare, cu uh, sindicate, avem o rețea internațională foarte amplă care face activități de cercetare și se ocupă de, și de acțiuni de verificare. Dacă aveți nevoie de sprijin și de uh, recunoașterea carbonului captat în sol, trebuie să existe mai întâi un proces de verificare și aici intervenim noi. noi. Avem și afaceri în acest sens, avem niște gardieni în procesul acesta care se ocupă de uh, verificări, avem companii de, care se ocupă de aceste lucruri pe lanțul uh, alimentar. Vorbeam de verificare, folosim uh, metodele științifice cele mai evoluate, avem, uh, ne folosim de tehnici de microbiologie, lucrăm cu oameni de știință și probabil că la anul vom elabora și un model de lucru pe care îl vom supune testărilor. Apoi punem în aplicare și uh, modalități de formare a agricultorilor de către agricultori, de asemenea de către oamenii de știință. Avem, uh, practicăm uh, aceste metode și pentru agricultura biologică și pentru agricultura obișnuită. Agricultorii de care ne ocupăm noi vor să fie agricultori profesioniști și sunt mândri de munca lor. Avem, uh, desigur, o listă cu elemente pe care trebuie să le bifăm pentru a putea spune că am crescut conținutul de carbon organic din sol. Agricultorii pe care îi formăm noi spun că au, ceea ce le oferim noi este cea mai bună, cel mai bun curs de formare profesională în domeniu de care au beneficiat vreodată în viața lor și sunt extrem de interesați de ce le oferim noi pentru că este o modalitate de a spori și volumul și calitatea culturilor din punctul de vedere al randamentului acestora. Apoi, când spuneam că ne concentrăm pe beneficii multiple și pe abordare holistă, iată, au, s-au referit, s-a referit și uh, vorbitorul anterior la acest lucru, e vorba de reținerea conținutului de nutrienți. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că inputul extern este mai rentabil. Uh, Societatea este foarte interesată de sequestrarea carbonului, de biodiversitate. Toate aceste lucruri merg mână în mână. Prin urmare, în viitorul PAC, bunurile publice și subvențiile cred că reprezintă elemente la care merită să ne gândim. Cu acestea, aș spune că mulți fermieri nu știu cum să aleagă metodele cele mai bune și rentabile de a-și îmbunătăți practicile agricole, de aceea ar avea nevoie de educație, dar pentru asta trebuie întâi stabilite principiile corect, altminteri nu se poate realiza o schimbare de paradigmă. Uh, take over? I'm yeah. chairing this session, and then you do the next two. No, no, no, no, no, no. We have to share this session. Okay. Okay. So, vielen Dank für äh, an die zwei Referenten. Mulțumim celor doi referenți pentru prezentările pe care ni le-au făcut. Acum procedura noastră prevede să dăm cuvântul mai întâi raportorilor și apoi raportorilor din umbră. Pentru că timpul este foarte avansat, vă rog să vă limitați la un minut în întrebările, comentariile pe care le faceți, pentru că însă este cea mai interesantă parte a audierii, cu siguranță, îmi propun să prelungim sesiunea de întrebări-răspunsuri cu 15 minute și să reducem corespunzător celelalte două calupuri cu în total de 15 minute. Am deja câțiva colegi înscriși pe listă. Peter Iar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Să știți că am întrebări pentru un weekend întreg de seminarii pe tema PAC dar încerc să mă limitez la un minut. Mai întâi, o corectură de făcut. Când spuneți că se fac plăți directe către agricultor, fără nicio condiționalitate, trebuie să spun că nu este corectă. Plățile astea sunt condiționate de, de 200 de pagini de condiționalități. Deci aici nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră. Iar în ce privește noua abordare, eh, să știți că fermierul în continuare nu este eh, elementul negativ în toată această poveste. El chiar vrea să facă treabă bună, chiar vrea să lucreze într-un mod durabil. Credeți că dacă vom, primi, vom avea rezultate mai bune, vom avea mai mulți bani la dispoziție? Pentru că eu nu cred că banii se cre, vor crește odată sau proporțional cu performanța. Ehm, din păcate, paradigma când trebuie schimbată, schimbată, trebuie schimbată de tot, pentru că deocamdată nu facem altceva decât să schimbăm și să renegociem condiționalitățile pentru fermieri. Dar aveți eh, vreo propunere pentru o schimbare a principiului pe baza căreia se elaborează aceste eh, condiționalități? Întrebare pentru domnul profesor Grete. Am eh, ascultat cu interes prezentarea noastră. Ați vorbit despre lipsa ambiției în materie de reducere a gazelor cu efect de seră. Comisia dorește să economisească 40% cu aceste gaze cu efect de seră. În, pardon, mă corectez, spune vorbitarea, se dorește o reducere a PAC cu 40%, dar în același timp să se crească să se aloce 25% din uh, plăți pentru uh, scheme sau înverzire legate, deci scheme legate de mediu. Cum vedeți dumneavoastră situația în care prezent uh, deocamdată efectul, efectul plăților este legat direct proporțional de suprafața de cultură. Mulțumesc, domnul Lavacek. Eu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și le mulțumesc vorbitoarelor pentru prezentări. Uh, questions and first of all I'm happy that we all share the view that uh, Voiam să mă întreb dacă aspectele legate de fermă vor face parte din soluție, nu numai din provocări. Însă întrebarea mea concretă se referea la discuțiile legate de primul și al doilea pilon. În ultimele două negocieri CFM, am văzut că e destul de greu să se ajungă la un compromis. Din ce spunea primul vorbitor, s-ar fi făcut o reducere, o tăiere potrivită, adecvată. Însă v-aș întreba care e punctul dumneavoastră de vedere cu privire la uh, limitarea sumelor uh, în primul respectiv al doilea pilon și ce facem cu intervențiile în acest caz. A doua întrebare. Rolul tehnologiei și al inovației în investițiile pentru a face față la provocările viitorului. Cum vedeți acest rol? Ja, vielen Dank. Domnul Häusling. Mulțumesc pentru aceste prezentări. Mi-ați vorbit din suflet. Domnule Grete, sunteți consilier al Guvernului Federal German pe această temă. De ce Guvernul Federal German nu vă ascultă sfaturile? Spuneați că condiționalitățile trebuie înăsprite, dar în același timp uh, ziceți că poate n-ar fi o idee rea să transferăm mai multe competențe statelor membre ca să fie ele mai flexibile. Cum ne asigurăm așadar că Uh, agricultura europeană nu se va destrăma, pentru că am văzut deja la uh, capitolul de învezire că uh, condiționalitățile au fost atât de minore și nesemnate încât practic nu s-a prea înverzit nimic. Și în continuare plățile directe merg către beneficiarii, către deținătorii de terenuri și nu către cei care lucrează. Um, și cum cum uh, va, va, veți uh, reglementa situația cu industria uh, procesatoare și de desfacere a alimentelor, pentru că, până la urmă, cu, dacă n-ar exista acest ajutor, la 30 de cenți pe litru de lapte, niciun fermier n-ar rezista fără ajutoare. Vrem Vrem să mulțu- vreau să mulțumesc uh, celei de-a doua vorbitoare pentru faptul că uh, nu a demonizat din nou uh, vacile când uh, a prezentat acea uh, paradigmă uh, It's not the cow, it's the how. Pentru că nu sunt doar ele emanatoare de CO2. Mulțumesc! Voor de, voor de Mulțumesc și mulțumesc experților. E foarte bine că suntem ambițioși, dar poziția economică a agricultorilor nu trebuie uitată. Fără ferme viabile din punct de vedere financiar, nu avem cum să facem față viitorului și uh, în sector oamenii sunt nemulțumiți din cauza marjelor de profit mici, dar și din cauza regulilor care, care li se impun agricultorilor. Câteva întrebări privitoare la noile propuneri este posibil să se reducă povara acestor reguli? Aceasta ar fi o primă întrebare. În al doilea rând, inovarea este foarte importantă. Considerați cumva că în noile propuneri se oferă suficiente instrumente pentru a stimula inovarea? Ceea ce ne-am dorit noi ar fi să uh, asistăm la o încurajare a inovării prin măsurile luate. Mulțumesc, domnule președinte. Flanagan. Domnul Flanagan, mulțumesc și le mulțumesc vorbitorilor pentru prezentările deosebit de interesante și de foarte bun simț, de foarte mult bun simț. Iată că Iată că uh, am tot auzit că profesorii se plâng de salariile mici. Uh, față de agricultori nici nu se pune problema unei comparații. Apoi vorbeați de acel it's not the cow, it's how. Nu vacile sunt vinovate, ci modul în care sunt ele exploatate, crescute. Când apare o problemă pe piață, și apar probleme pe piață și ajungem să importăm uh, multe tone de carne de vită, să ne aducem aminte că Uniunea Europeană va uh, exporta 600 de mm, tone de, de mii de tone de uh, vită și importă cam 500 de mii de tone, în timp ce folosim foarte multe uh, uh, alimente, foarte multe alimente pentru animale cu organisme modificate genetic pentru a hrăni vacile acestea. Eu stau și mă întreb cum va arăta viitorul pentru copilul meu de 5 ani. Mulțumesc și acum colegul, de la, colegul Dans de la MV. Nu știu dacă este vreunul dintre raportori de față, caz în care dacă nu, nu este nimeni, atunci am să, am să pun eu însumi întrebări. Sunt multe stimulente care trebuie înlocuite în această abordare de sus în jos. Este o întrebare pentru primul vorbitor. Uh, ce credeți că ar trebui să facă statele membre pentru a înlocui această stimulare de sus în jos, pentru a ajunge cu stimulul respectiv la agricultor prin măsurile uh, de înverzire și prin ecoscheme? Ce măsuri ar trebui deci să ia statele membre concret pentru a înlocui acest tip de stimulare de sus în jos, care clar că nu funcționează? Și o întrebare pentru a doua vorbitoare, apropo de lanțul de aprovizionare. Vorbeați despre cum se, a, sunt afectate deciziile pe care le iau fermierii. Ce impact credeți că ar avea ă, piața asupra acestui tip de stimulare? Am putea să schimbăm practicile în lanțul de aprovizionare propriu-zis pentru a ajuta fermierii? Mulțumesc! Colegii Kalinowski. Mulțumesc, domnul Kalinowski. Mulțumesc. Se pare că în această nouă perspectivă e nevoie... Nu, nu, vor, nu vor mai fi la fel de mulți bani în practică pentru PAC, ci din potrivă mai mici, motiv pentru care ei vor trebui folosiți cu mai multă precizie, mai bine țintit vor trebui adresați celor care oferă cu adevărat un serviciu public. Domnul Grete se refera la acest lucru. Agricultorii sunt aceștia. Sunt oameni însă care sunt doar proprietari de pământ și nu sunt agricultori ca atare. În Polonia, de unde vin eu, peste 50% din oamenii care au beneficiat de plățile respective nu sunt agricultori ca atare – au câteva hectare. Sunt persoane care s-au retras din activitatea de agricultură sau sunt urmașii unor agricultori, dar nu mai practică ei această activitate și totuși beneficiază de aceste prime, de aceste plăți. De aceea v-aș îndemna sau v-aș cere punctul de vedere în legătură cu menținerea în text a definiției agricultorului activ, pentru că fermierii trebuie să fie fermieri și nu doar proprietari de pământ. Mulțumesc, dragi colegi, avem multe înscrieri la cuvânt. Prin urmare, va trebui să ne limităm la un intervenții foarte scurte. Doamna Müller. Mulțumesc, doamnă, domnule profesor Grete. În raportul dumneavoastră științific uh, prezentat uh, Uh, Guvernului Federal German ați insistat asupra preluării modelului neerlandez. În uh, Germania există multe landuri federale care deja um, au uh, luat măsuri importante de mediu în temeiul pilonului 2. Bavaria are deja în evidență 1,2 milioane de hectare în pilonul 2. De ce insistați atunci asupra uh, celui de-al uh, doilea? Uh, de ce insistați pe modelul neerlandez? Pentru că doar vrem o comparabilitate mai bună între statele membre. Mulțumesc! Ačiū pirmininkė, ačiū profesor už jūsų. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, spune domnul Olecas și mulțumesc domnului profesor uh, pentru cele spuse. Aș vrea să adresez două întrebări. Vorbeați despre plățile egale. Eu mă refer la plățile pe suprafață. Cum vom reuși să ajungem la un nivel în care un fermier să primească același nivel de plată, indiferent de statul membru în care se află? Mulțumesc! Gracias. Muchas gracias a las dos personas que han intervenido. Mulțumesc foarte mult. Ehm, nu avem mult timp la dispoziție, deci o să fiu succintă. Agricultura are o, o, o percepție negativă. Uh, aveți o perspectivă negativă asupra agriculturii, care s-a schimbat mai mult decât credeți dumneavoastră. Uh, nu știu dacă acest model este model uh, baltic. Uh, nu sunt toate mari exploatări, sunt și exploatări mici. Poate vreau să recunoașteți un alt tip de agricultură și nu-mi uh, place că spuneți că aici nu se întâmplă lucruri. Se întâmplă lucruri, dar, dar, dar trebuie să facem mai mult progres, suntem de acord. Dumneavoastră, um, credeți că re- renaționalizarea este formula pentru a rezolva aceste probleme? Renaționalizarea despre care ați vorbit dumneavoastră. Mulțumesc. Cuvântul doamna Schmidt-Power. Mulțumesc. Eu uh, provin din Austria și sunt uh, fermier practicant. Pentru noi, pilonul 2 a fost mereu deficit, uh, de, de, decisiv. Și în Austria întotdeauna o treime se plătea prin plăți directe și două treime prin programe de mediu. Pentru noi, calea ecosocială a fost dintotdeauna de la sine înțeleasă și firească Acum însă, eh, când se cer tot mai multe măsuri de protecție a mediei eh, din partea fermierilor, nu știu de ce suntem noi arătați cu degetul când eh, lucrurile nu merg în, cum trebuie în lupta împotriva modificărilor climatice, cum, cum, cum credeți că va afecta acest lucru Austria? Pentru că, după calculele noastre, va, vor fi, vom avea pierdere de 15%. Iar în ce privește iar în ce privește plățile directe, să știți că plățile directe în Austria cel puțin sunt cumplate cu uh, performanțele uh, uh, pentru care există evidențe dovezi, deci cu cantitățile produse. Mulțumesc! Mario. Am o întrebare și un comentariu. Vreau să vă întreb, cum veți simplifica ecoschemele și toată noua arhitectură ecologică cu un sistem atât de complex de obligații de mediu și comentarii vreau să fac de domnul profesor. Fără plăți cu plate, multe zone din Europa vor uh, deveni deșertificate, ceea ce nu e bine nici pentru mediul înconjurător. Vă mulțumesc! Dank, colegi uh, Hoitema. Mulțumesc, domnul Hoitema. Mulțumesc, domnule președinte ambii prezentatori au spus că vor uh, subvenții bazate pe performanță și că au o, o viziune critică asupra ecocondiționalității. Care credeți că este legătura și interdependența <coughs> între ecoscheme și ecocondiționalitate? Nu credeți că uh, dacă păstrăm ecocondiționalitatea, vom uh, face mai puțin atractive așa numitele ecoscheme? Iar în ce privește reforma, reforma PAC, agricultura ecologică este exclusă de la ecocondiționalitate. Dacă nu mai aplicăm ecocondiționalitatea pentru, pentru agricultorii bio, nu ar trebui să excludem și ecoschemele? Pentru a fi consecvenți. Mulțumesc, doamna Avram. Uh, mulțumim pentru prezentare. Aș vrea să fac uh, un comentariu. Suprafața agricolă existentă pe pământ este extrem, extrem de mică și ea nu crește, din potrivă scade constant. În aceste condiții, faptul că niște bani ajung și la proprietarii de teren n-ar trebui să ne supere foarte tare, având în vedere că în viitorul foarte apropiat va trebui să le dăm și mai mulți bani. Ok. Ok, I'll start no, no translation? No German translation? Okay, I, I try it in, in English then. Uh, we have a very limited... Okay. Okay. okay again. You can go on. Yeah. Uh, pot vorbi în românește? Yeah? Can I speak, my, uh, can I speak Romanian? Oh. Okay. Revin. Uh, pe pământ, suprafața agricolă uh, este extrem, extrem de limitată și ea nu crește, din potrivă, scade constant. Am și văzut asta în ultimii ani și se va agrava această situație în același timp însă nevoia de mâncare a populației globale va crește de asemenea foarte, foarte rapid. În aceste condiții, faptul că niște bani ajung la proprietarii de terenuri n-ar trebui să ne supere foarte tare, având în vedere că foarte curând va trebui să le dăm chiar mai mulți bani acestor oameni ca să avem ce mânca. În al doilea rând, ă, dacă noi le luăm fermierilor și singura, singurul sprijin pe care îl au, cum mai putem noi să-i convingem să producă hrană și pentru noi ceilalți, nu numai pentru ei. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Ms. McGuinness, please. Thank you, uh, Professor. As a, an agricultural economist, Mulțumesc, domnule profesor. Ca economist în domeniul agriculturii, sunt de acord uh, cu dumneavoastră că trebuie să plafonăm uh, ajutoarele. Uh, Noua Zeelandă a decuplat ajutoarele și um, uh, cred că fermierii uh, și ei vor o schimbare a sistemului actual, doar că sunt uh, terifiați de ideea care este vehiculată că de fapt n-ar trebui să fie ajutați deloc. Din a doua prezentare rezultă câteva pot- potențiale soluții. Da? Numai că există o fare, un foarte mare clivaj între ce facem și cum ar trebui să-l facem. Deci, în opinia mea, trebuie să trebuie ca producția agricolă și mediul să nu mai fie separate, pentru că făcând această separată am, am perpetuat o greșeală. Uh, nu cred că vom putea să avem um, toate răspunsurile din partea experților noștri uh, până la 16.30, pentru că nici n-am terminat cu întrebările. Domnul Christensen, vă rog. Thank you. Podensk. Mulțumesc. În daneză. plățile directe care au fost numite aici, uh, ele sunt condiționate de uh, culegerea a 250 de tipuri diferite de date, de completarea unor formulare și așa mai departe. Însă, uh, premisele pentru aceste plăți sunt tocmai pe cale de a se schimba. Noua politică agricolă comună acum ține cont și de sănătate și de emisii de CO2 și așa mai departe. Practic, uh, fermierul este constrâns să decidă el însuși cum trebuie să-și gestioneze, să-și regândească afacerea pentru ca să răspundă aceleași exigențe. Totuși, situația e diferită în Danemarca de cea din Italia, de pildă. Mulțumesc, domnule Buda, cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule profesor Greit, ați folosit o expresie uh, extrem de interesantă și anume, trebuie să cuplăm plățile cu obiectivele. Perfect de acord cu dumneavoastră. Avem două mari obiective, obiectivele de mediu și obiectivul de a furniza hrană la prețuri accesibile și de calitate pentru consumatori. Problema noastră este cum facem acest lucru cu bani mai puțini, pentru că vedem că astăzi sunt mai puțini bani puși în dreptul agriculturii. Pe de altă parte, putem fi în situația în care să avem obiectivele de mediu atinse, pentru că avem tot felul de condiționalități pe care venim astăzi și le punem în cârca, în sarcina fermierilor, ceea ce îi va pune într-o situație aproape imposibilă de a supraviețui mai departe în, în piață asta este problema. Cum facem oare să îi ajutăm pe fermieri? Pentru că putem fi în situația în care să nu mai avem fermieri și să avem obiective de mediu atinse. Mulțumesc. Thank you. Doamna Sander. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să înțeleg cum am putea face ca aceste ecoscheme să, fie, să se afle mai degrabă, să fie mai degrabă o formă de stimulare decât de pedepsire a agricultorilor. Cred că trebuie să fim atenți să avem un cadru comun puternic, menținând în același timp la nivel național și o anumită marjă de flexibilitate, însă acest cadru comun este foarte important. Și în fine, trebuie ca prin aceste ecoscheme să manifestăm cu adevărat o ambiție uh, bugetară, adică acestea să nu fie niște cochilii goale, ci să fie susținute susținută de un buget adecvat pentru ca agricultorii să se poată implica într-adevăr. Uh, și acum domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Pe mine mă deranjează că uh, uh, de multe ori vorbim ca și când Europa ar fi un mare deșert în domeniul agriculturii. Nu. Eh, trebuie să recunoaștem că avem probleme, dar că am și eh, rezolvat foarte multe și că politica agricolă comună a avut eh, multe, a reportat multe succese. Sigur că există există limite ale acestui, sistemului, ale acestui sistem de plăți cuplate. Și prin, decuplate, prin decuplare se pot formula noi obiective, dar, dar noile uh, obiective nu pot fi doar biocompatibilitate și uh, încă două, trei, există și, și alte uh, obiective. Practic trebuie să creăm un nou model de, de agricultură aici. Doamna Tolare. Uh, merci. Uh... Mulțumesc. În acest moment în Franța, odată la două zile se sinucide cineva. Aceste sinucideri se leagă nu doar de venituri, ci se leagă de presiunile administrative și de normele care se impun agricultorilor. Nu agricultorii sunt vinovați pentru toate gazele cu efect de seră. Cred că la nivel european reprezintă 10% și internațional 1%. Ori în momentul de față, senzația este că toate problemele planetei trebuie rezolvate cu ajutorul politicii agricole comune se tratează cu insecticide uh, aruncate din avion pentru a, tot felul de boli ale plantelor. Asta nu este vina agricultorilor. Deci, toate mecanismele care se propun în momentul de față, credeți că vor, per, vor, uh, îi vor uh, îndemna pe agricultori să-și continue meseria, iar tinerilor, pe tinerii vor îndemna să, să, să înceapă activitatea de agricultor? Mulțumesc, domnul Rupe. Mulțumesc, domnule președinte. Prezentările au fost foarte interesante, într-adevăr, spune domnul Rope. Totuși trebuie analizate chestiunile în paralel, pentru că oricum nu le putem soluționa uh, împreună și uh, prea repede. Avem nevoie de reforma politicii agricole comune, dar uh, să nu uităm că fermierul de astăzi trebuie să fie competitiv și pe plan național, pe piața lui națională, cât și în lume și în Europa. Popula, politica agricolă comună trebuie să, până la urma urmei, să hrănească 500 de milioane de cetățeni cu bunuri de calitate. Problema este că tehnologiile, pesticidele, îngrășămintele, instrumentele cu care lucrează agricultorul sunt furnizate de industrie la prețuri din ce în ce mai mari. Noi sprijinim pe fermieri și cu siguranță că fermierii se vor îndrepta spre culturile și activitățile mai profitabile. Azi, de pildă, doar 15% din cererea națională uh, lituaniană este uh, satisfăcută de piața internă pentru că culturile nu sunt atât de eh, profitabile. Doamna Kunenberg, eh, eh, este fascinant să constați că toată lumea este de acord că trebuie să orientăm politica agricolă comună după bunul comun, adică trebuie să ținem cont de sănătatea animală, de mediu, de calitatea apei, de calitatea aerului și a solului. Totuși, discuțiile, când încep să intre în detaliu, devin din tot mai uh, divergente. Întrebarea este când vom fi dispuși să legăm politica agricolă comună de niște criterii ecologice măsurabile care pot fi demonstrate practic. Mulțumesc, spune domnul Danț. Am, am registrat foarte multe întrebări. Întotdeauna este o mare provocare să uh, uh, încerci să sintetizezi aceste întrebări. Sunt uh, diferite grupuri politice cu diferite priorități politice. Totuși, v-aș invita să dați câteva prime răspunsuri și încercați să răspunde, să formulați astfel răspunsurile încât să um, um, să, să puteți răspundeți la cât mai multe din întrebările care au fost formate. Dacă e posibil, vă rog. Mulțumesc. Um, um, maybe I'll take this in my language so I can be faster. Voi fi mai rapidă dacă mă voi folosi de limba mai maternă. Așadar, mai întâi s-a vorbit despre rolul uh, real al uh, fermierului. Fermierul nu trebuie văzut ca o problemă în lupta împotriva modificărilor climatice, ci ca o parte a soluției. Deci avem nevoie de soluții bazate pe sol. S-a vorbit și despre rentabilitatea cu care trebuie să lucreze fermierii. Fără investiții din partea fermierilor, nimic nu se va alege din uh, pământul pe care lucrează. Trebuie să uh, păstrăm, uh, trebuie ca fermierul să poată păstra calitatea uh, solului său. Pentru asta se folosește și de noile tehnologii, dar vrea să facă, vrea să facă ca investițiile sale în sol să fie rentabile, pentru că există pesticide mai scumpe și mai bune, mai slabe și mai ieftine. De ce agricultura trebuie să fie integrată orizontal? Pentru că este vorba de o, o creștere eh, globală pe care trebuie să o urmărim. O modificare măruntă a calității solului are totuși impact destul de important asupra mediului. Sigur, fiecare eh, fiecare fermier trebuie să țină cont de rentabilitatea activității sale. Iar în ce privește sectorul energetic, ehm, trebuie ca resursele energetice să fie folosite Uh, judicios. Uh, există îngreșăminte care pot fi refolosite. Da? Și asta poate crește până la urmă rentabilitatea activității fermierului. Apoi, uh, în ce privește relațiile comerciale și rolul fermierului în lanțul valoric al produselor. Sigur că fermierul trebuie să stea, fermierul trebuie să stea în centrul lanțului de aprovizionare consumatorii au exigențe crescute și solicită ca agricultorul să poată eh, îndeplini aceste exigențe. Eh, fermierul nu poate să facă acest lucru de unul singur. Eh, sigur, fermierul poate decide care este direcția în care se lansează în agricultură. Pe de altă parte, au un rol important și retailerii care cumpără produsele primare agricole și pe, pe care le procesează sau le distribuie apoi către consumatori. Situația actuală arată că de multe ori la, problemele de mediu se creează atunci când se procesează alimentele de bază. În lume există circa 30 de miliarde de hectare de pământ care este pământ de cultură adecvat. Trebuie să ne gândim și la importanța acestei sus, uh, uh, suprafețe asupra ecosistemelor, pentru că ecosistemul sol poate să lege foarte mult din dioxidul de carbon care se află în atmosferă. În ce privește pilonul al doilea, cu siguranță există niște avantaje. Și um, și poate uh, măsurile din acest pilon pot contribui la reținerea uh, nutrienților din sol. Mulțumesc, cam atât din partea mea. Ați fost foarte rapid, <laughs> doamna. Și acum uh, mai are domn profesor Ghete timp 8 minute să răspunde la întrebările care au fost adresate. Mulțumesc, că nu știu dacă reușesc, că nici n-am apucat să notez toate întrebările. Să știți că uh, aici uh, sunt uh, confruntat cu, cu probleme mult mai mari și cu provocări mult mai mari decât atunci când țin cursul la universitate, pentru că studenții nu vorbesc toți <laughs> unul după celălalt. Sigur că trebuie să, să, trebuie să fie respectate condiționalitățile importante și, practic, uh, Ehm, pare o exagerare să spui că plățile vin și așa, pur și simplu. Ehm, da, problema este că condiționalitățile nu sunt foarte bine definite nu toți fermierii au pe cineva la dispoziție sau pe statul de plată care le face completările de formulare. Deci, ă, ce vreau să spun cu asta? Condiționalității trebuie legate de, anumite, ă, de anumiți indici de performanță. Pentru că nu vrem să se ajungă să se spune și nici nu cred că e corect să se, să se poată spune pașal că ă, există 300 de euro pe hectar pentru toți fermierii săraci și asta e gata. Dacă avem un model uh, alternativ bun, uh, pentru Germania suntem în, uh, în fază de conturare a unui model care este viabil. Da? Sigur că situația în Germania, pentru că terenurile se compun în Germania într-un fel și nu în altul, este, nu este aplicabilă direct în alte state membre. Dar cred că banii pot fi cheltuiți judicios pe ținte și obiecte Uh, obiective foarte clar uh, trasate. Doamnă Neusler, uh, știți că această reducere a cheltuielilor cu 40% în politica agricolă comună este, este o etichetă, este o informație foarte paușală și um, trebuie să privim mai diferențiat lucrurile, ca și cu, cu inverzirea și cu alocarea uh, Um, uh, pe anumite, anumite cote pentru climă. Acești indicatori de uh, rezultate, de output indicators în engleză, nu sunt foarte ușor de definit și nici nu sunt uh, foarte ușor de, de măsurat. Plus că există posibilitatea în care un un fermier a făcut tot ce trebuia să facă pentru a, pentru a permite a unei specii să se reaseze uh, pe terenul lui sau pentru a-și îmbunătăți pășunile, dar pășunile nu se îmbunătățesc sau uh, nu a reușit să repopuleze uh, suprafețele sale cu culturile respective, atunci nu poți să-i, nu poți să-i refuzi plata. Trebuie să există Trebuie să existe uh, niște, niște, o, o coerență în uh, stabilirea obiectivelor și apoi măsurarea performanțelor. Apoi a fost încă o întrebare legată de reducerea pilonului 2. Da, într-adevăr, este o uh, este o problemă, într-adevăr, că uh, reducerile sunt mai mari la pilonul 2 decât la pilonul 1. Dacă vom avea uh, aceste ecoscheme uh, în curând și aceste ecoscheme vor fi orientate pe costări, atunci nu va mai fi o problemă, dar atunci va fi cu atât mai important să Eh, facem un capping la plățile de mediu, eh, cele legate de bunăstarea animală, de eh, sănătatea animală. Practic, statele membre vor trebui să facă apoi plafonările în, în, în cealaltă parte. În ce privește tehnologiile noi și inovarea, acest sector al noilor tehnologii este foarte important și statul, din păcate, nu este cel mai important ehm, Uh, element de impulsionare a inovației și noilor tehnologii și aici trebuie să ne orientăm mai mult spre uh, sfera privată, economia privată. Uh, cred că trebuie să învățăm pe fermieri să devină antreprenori, să înțeleagă că nu, nu, sunt, nu trebuie să fie neapărat victimele ale alor birocrați, ci Trebuie să îi cooptăm în dezbaterea în care vrem să stabilim ce trebuie făcut pentru ca această economie care se bazează și pe agricultură să fie o economie profitabilă. Deci noi am spus că uh, n-am spus că modelul neerlandez trebuie implementat în Germania, ci am vrut să arătăm doar că uh, în țările de jos uh, există niște modele cooperative de a organiza agricultura și că agricultorii de acolo sunt percepuți, dar sunt și cooptați în procesele decizionale ca niște antreprenori competenți. Da? Deci, Eh, trebuie să existe și o, o posibilitate de interacțiune, de cooperare, eh, de, de eh, constituire de rețele între diferitele ferme care au interese comune. Domnule Heusling, consultanța politică este, este independentă. Și și politica, sfera politică trebuie să fie independentă de, de consultanții externi și bănuiesc că și la dumneavoastră este la fel. Uh, în ce privește um, uh, transferurile, uh, um, transferurile de pe o suprafață pe alta până acum au fost în Germania mai mari decât în, în decât în restul Europei eu cred că industria procesare de alimente nu este atât de afectată de, de eh, transferurile eh, de culturi pentru că, pentru că se poate procura materia primă de pe piața globală. Eh, problema nu este că fermierul este generator de emisii ci problema este că noi generăm emisii atunci când mâncăm, pentru că noi uneori, uneori mâncăm și consumăm alimente care au fost transportate pe cale lungă către Europa și asta a crescut emisiile și apoi creăm, creăm foarte multe emisii prin alimentele pe care nu le consumăm sau pe care le aruncăm. Într-adevăr, nevoia de alimentație este din ce ce mai mare și asta creează mari probleme pentru unii fermieri. Și tocmai de aceea cred că politica de promovare, de susținere, de, de subvenționare trebuie să fie reformulată, pentru că exigențele noastre mai devreme sau mai târziu ajung la fermier. Da? Dacă, dacă uh, suntem integrați în piețele internaționale, atunci uh, nu putem noi, uh, local, să modificăm prețurile prin, prin instrumente comerciale. asta înseamnă că trebuie să intervenim prin reglementări de sus în jos. Așadar, politica de subvenționare și, și ajutoarele acestea trebuie reformulate pentru că pentru că prin reglementări legale eh, singur nu putem să eh, soluționăm eh, problema fermierilor. Nu trebuie condamnat importul, exportul alimentelor. Problema noastră este că noi avem noi avem în alimentația noastră, în regiunea noastră europeană, o mare componentă de, eh, de alimente de natură animală și de aceea nevoia noastră de suprafață eh, eh, exploatată agricol este uh, Um, uh, prea mare. De aceea avem nevoie și de producte, de, de uh, alimente de natură animală din extern. Deci dacă vrem să rezolvăm problema uh, uh, suprafețelor în Europa, atunci trebuie să practic să mâncăm mai puțin alimente de origine animală. Și atunci am avea o detensionare a situației. În ce privește relația dintre micile și marile exploatări agricole, se spunea că micile întreprinderi au nevoie de Eh, au nevoie și mai mare de eh, plăți directe. Păi da, micile exploatări, micile ferme primesc eh, plăți directe mai mici. Da? Ști, știți cum e că 20% și în Germania 20% din exploatările agricole primesc 80% din subvenții. E bine, cred că um, noul model propus de, de subvenționare în funcție de performanță uh, deschide niște nișe uh, suplimentare, nu doar proporționale, pentru mici agricultori. Da? Și aceste mici nișe pot fi în domeniul producerii, producției de produse, alimente, um, produse alimentare, uh, dar uh, micile nișele pot fi și în alte domenii și statul poate onora acest efort suplimentar al fermierilor de a se uh, poziționa pe o nișă din producția agroalimentară. Două ultime aspecte, dacă îmi uh, permiteți. Um, avem, avem suprafețe necultivate în Europa Uneori însă vrem ca, uh, din punct de vedere ecologic, din motiv ecologic, anumite suprafețe să nu fie, uh, să nu fie cultivate uh, temporar. Deci, uneori, din rațiuni ecologice, în anumite regiuni ale Europei, um, oferim prime de cultivare pentru anumite eh, suprafețe care sunt eh, necultivate în prezent, dar trebuie să fie anumite culturi și în anumite condiții pentru a nu pierde din vedere uh, aspectul de mediu. Re- relația dintre ecocondiționalitate și ecoscheme. Eu cred că ecocondiționalitatea este exagerată în prezent. Uh, pentru că dacă dumneavoastră decideți ce trebuie făcut peste tot în Europa, adică să, dacă decideți integrarea elementului de mediu în agricultură, până acum toată lumea a ieșuat, adică de fiecare dată când încerci să impui ceva pentru toată lumea, trebuie să te aștepți la, trebuie să te aștepți la o rezistență. Și acest lucru este valabil atât pentru ecocondiționalitate cât și pentru înverzire. Din, prin ecocondiționalitatea justifică plățile directe, câtă vreme ele pot împiedica înverzirea. Deci eu aș, m-aș pronunța în favoarea unor ecocondiționalități ceva mai laxe, dar cu onorarea și aprecierea, pe de altă parte, a performanțelor agricultorilor. Mulțumesc, domnule profesor Grete. Acum, mai doriți să interveniți, stimată doamnă? Nu. Domnul profesor Grete a răspuns la uh, mai toate întrebările. Doamna Ghineț, ne-ați întrebat cât credeți că va dura până când ne vom transforma. Um, eu cred că va dura cel puțin două cicluri de planificare financiară. Știți uh, cel mai bine că aceste schimbări uh, de regim de plăți nu pot fi uh, de pe o zi uh, pe alta. Eu cred că dacă dacă în următorul ciclu financiar reușiți să integrați, să reduceți 50% și să lucrați la ecocondiționalități și în al doilea ciclu financiar să mai reduceți alți 50%, atunci este deja un obiectiv foarte ambițios. Domnul Dens, mai vreți să reveniți? Bun, dacă nu este cazul, atunci vă mulțumesc pentru uh, această parte pe care am gestionat-o împreună. În adiere trecem la cel al doilea panel, uh, revenim la o formulă coordonată de Comisia Agri uh, și discutăm regulamentul orizontal. Vreau să mulțumesc încă o dată referenților care ne-au făcut prezentări prețioase. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja schon... Dragi colegi și dragi colegi, am pierdut deja puțin timp, de aceea aș vrea să continui imediat cu acest regulament uh, orizontal. Avem din nou doi conferențiari invitați, Martin Piha, din partea Asociației uh, Agricole a Republicii Cehe și, și pe domnul Joao Pășecu din partea Farm Europe. Ambii referenți au la dispoziție 10 minute, după care dăm cuvântul raportorilor, raportorilor din umbră și apoi și celorlalți colegi. Domnul Piha, aveți cuvântul. Ah, děkuji, děkuji moc, pane předsedo. Eh, já jsem se... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am, preze- am pregătit o prezentare Dar pot să o reduc sau uh, să o folosesc numai uh, pentru a urmări niște idei. Pentru că finanțarea și bugetul merg în mâna noastră. Uh, domnule profesor, ați spus că plățile nu sunt condiționate de nicio activitate din partea fermierilor, dar există condiționalitate, condiționalitate, verzire, iar aceste activități sunt activități pe care agricultorii nu numai că sunt obligați să le întreprindă, trebuie să le acopere și costurile. Iată aici un grafic care arată, conform unui studiu din Germania, că fermierii din Germania cheltuiesc 315 de euro pe hectar pentru a respecta aceste condiții. Deci plățile directe sunt de 300 de euro care acoperă doar, nici măcar nu acoperă în, în, pe deplin acest cost. Apoi, a doua coloană, 69 de euro pe hectar. Acestea sunt costuri. În țările competitive din uh, Mercosur, uh, SUA, Australia, Noua Zeelandă. Și iată, vedem uh, produsele lor și pe piețele europene și pe piața mondială. Iar diferența este este problema care, care trebuie să-i facă față fermierii europeni. Iată, aici este vorba despre mai multe categorii. Protecția apei, calitatea aerului și așa mai departe. Nu o să intru în detalii, dar vreau să vă spun că fermierii trebuie să contribuie, să aducă să-și aducă contribuția cu servicii societății și au costuri aferente. Acest grafic arată un lucru foarte important. Ce am constatat noi în multe țări este că fermierii sunt îngrijorați, uneori chiar ies în stradă. De ce? Pentru că societatea pune pe umerii lor mari așteptări, pe de o parte, și pe de altă parte, societatea spune că nu respectă fermierii suficiente standarde de mediu și adesea sunt, a, i s-a aruncat cu noroi în ei și se ignoră faptul că fermierii câștigă mult mai puțin decât uh, venitul la media al societății. Și aici, iată, vedem cum, s-au, cum au evoluat costurile față de cum au de- evoluat prețurile la produsele agricole. În Republica Cehă, din 89, deci acesta este sistemul de referință, cu 100%. Și aici constatăm că prețurile, de fapt, prețurile au crescut de 1,8 ori cu verde și cu negru avem inflația. Deci tot ce trebuie să cumpere fermierii, combustibil, forța de muncă, acolo prețul a crescut de 5 7 de ori. Iar fermierii ar trebui să, să uh, includă aceste costuri noi în activitatea lor economică. Au trebuit deci să fie mult mai eficienți uh, pe, în fermele lor și în companiile lor. E vorba aici despre viitorul politicii agricole comune. Și ce se spune adesea este că vorbim despre obligații de mediu pe care le au agricultorii. Da, foarte bine. Dar nu putem să ignorăm alte obiective ale politicii agricole comune, și anume de a menține un nivel, uh, un standard, un nivel de trai al uh, agricultorilor. Haideți să vedem diferența între salarii în uh, toată Republica Cehă. Dar s-ar putea ca media europeană să fie și mai uh, gravă. Iată, diferența între salarii în agricultură și în restul economiei. Și aici constatăm că fermierii pur și simplu nu reușesc să țină pasul uh, cu salariile medii. Și noi le tot spunem, nu vă respectați suficient normele de mediu. Voi nu faceți lucrurile destul de bine. În același timp, le spunem, vă reducem bugetul cu ce o să acoperim aceste goluri? Nu putem să luăm acești bani de, pe, de la acești agricultori, fiindcă atunci nu, mai avea, nu va mai avea agricultura niciun fel de interes pentru nimeni. Nimeni nu, mai să, nu se va mai apuca de agricultură, iar noi trebuie să răspundem nevoilor uh, societății, inclusiv mediul înconjurător. Dar în momentul în care nu putem să-i plătim pe oameni, uh, nu înțeleg cum vom putea investi în tehnologie, cum vom putea să atingem aceste obiective mărețe. Noi, cei care locuim la țară, știm cum evoluează mediul înconjurător. Dar eu ce vreau să subliniez aici este că dacă te aștept, dacă vă așteptați de la noi să respectăm și mai multe standarde, și mai multe norme, și mai multe condiții, și mai multe măsuri de mediu înconjurător, atunci, pur și simplu, nu puteți să ne reduceți bugetul nu puteți să fiți de acord cu noi reduceri bugetare. Acum ne confruntăm într-o situație în care Comisia Europeană prezintă un nou model despre care a vorbit un profesor, care trebuie să se bazeze pe atingerea unor obiective foarte clare. Niște indicatori speciali care vor fi legați de obiective speciale în cadrul PAC. Sunt întru totul de acord. Fiindcă noi suntem obișnuiți să atingem anumite obiective precise. Dar ce nu ar trebui să se întâmple ar fi, e un lucru de care ne temem noi, și anume că, pe de o parte, vom respecta și ne vom atinge toate aceste condiții, obligații și așa mai departe, inclusiv de ordine administrativ și, în, în același timp, vom primi un nou model care ne va impune noi obligații pe baza acestor obiective individuale care vor avea un impact foarte mare asupra agricultorilor, care va fi copleșit pur și simplu de povara administrativă. Iar asta este un, o primejdie reală. Avem ecocondiționalitatea, care trebuie deja îndeplinită. Avem deja aceste obligații ce trebuie îndeplinite, dar în același timp mai avem și noi elemente, noi măsuri de mediu, măsuri ecologice, am uh, discutat în Cehia despre 12 posibile măsuri și fiecare măsură are legătură, de, are legătură cu uh, obligativități administrative, ac- acțiuni precise, controle și inspecții. Toate acestea cresc povara. Iar apoi se propun plafonări ale plăților directe și uh, definiția aș, a, așa zisului fermier real. Colegul din Polonia a spus că avem nevoie de definiții. Nu! Eu cred că nu avem nevoie de o definiție comună la nivel european. Este suficient să există o definiție națională care va, uh, fi ține, care va ține cont de specificitățile statului respectiv. Vreau să vă explic cum interpretează uh, Comisia Europeană această definiție, fermierul real. Într-o familie avem doi frați, unul face uh, agricultură dar, și celălalt este uh, coproprietar al fermei, dar are și un restaurant. Iar Comisia Europeană vrea să uh, evalueze, uh, să, să vadă dacă venitul de la restaurant nu este mai mare decât venitul de, din agricultură. Dacă venitul de la restaurant e mai mare, atunci nu e, nu e fermier real și nu va primi niciun bănuț Uh, din bani europeni. Noi de 20 de ani încercăm să facem pe fermieri să-și diversifice activitățile, să nu fie dependenți de agricultură. Iar acum, acum îi amenințăm, adică suntem amenințați de, uh, îi amenințăm că nu se va mai aplica pentru ei pacul dacă au alte activități. Și apoi, uh, s-ar putea să nu mai respecte nici pacul, nici dezvoltarea rurală, nici uh, standardele de mediu, fiindcă ei nu vor mai fi definiți ca, ca fermieri reali. Deci nu se poate așa ceva. Apoi, administrația. De pildă, pentru uh, plățile directe plafonate. Dacă facem o distinție între fermierul care lucrează își lucrează pământul, lucrează câmpul sau lucrează la, în administrație, la municipal, municipalitatea unde, unde, unde dă zăpada. Sau dacă lucrează pentru un alt fermier, atunci această persoană nu mai devine fermier real. Cum putem să înregistrăm această muncă reală? Fiindcă două ore pe zi a muncit pe câmp și apoi trei uh, ore a muncit la municipalitate și n-a mai fost fermier și după aia a fost din nou fermier real. Deci, sper să vă păstrați calmul și să nu permiteți uh, aceast, uh, acest lucru. Și încă un lucru. O chestiune care ține de sistemul de uh, sancțiuni și penalizări în ceea ce privește ecocondiționalitatea. Bineînțeles, fermierii trebuie să uh, deplinească niște reguli și noi trebuie să verificăm dacă sunt îndeplinite aceste standarde și reguli. E normal. Dar ce nu putem să facem, ce nu trebuie să facem, este în momentul în care un uh, fermier, să zicem, încalcă oarecare regulă sau un standard, imediat să-l sancționăm. Nu se poate. Fiindcă nici măcar uh, nu poate uh, fermierul respectiv să înțeleagă care sunt obligații. Trebuie să-i dăm ceva timp să rezolve problema și abia după ce i-am dat timp să redreseze problema, putem să impunem o sancțiune, o penalizare. Nu imediat. Și asta lipsește în noul regulament. Apoi, sancțiunile ar trebui să fie și ele proporționale. Probleme, bineînțeles, și încălcării care a avut loc sau nerespectării care a avut loc. Nu se poate ca un fermier să facă o mică greșeală administrativă și apoi să piardă totul. Nu se poate așa ceva. Iată, acestea sunt lucruri pe, pe care am vrea să le include, să le uh, incorporați uh, în documentul dumneavoastră. Deci, iată pe scurt ce aveam eu de spus. Vă mulțumesc. Dan, kommen wir zum zweiten Referent. Mulțumesc. Trecem la cel de-al doilea uh, referent, uh, domnul Joao Pașecu. Aveți cuvântul. Well, thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-ați pronunțat foarte bine numele. Mulțumesc pentru invitație din partea uh, Comisiei pentru Agricultură și pentru Mediul Înconjurător. Haideți să trecem repede la PowerPoint-uri. În primul rând, haideți să verificăm care este, să vedem care este ambiția politică a reformelor propuse. Vom avea un pac mai simplu, mai eficient sau nu? Regulamentul orizontal despre care discutăm aici este o piatră unghiulară către aceste obiective, către atingere, atingerea acestor obiective. Haideți să facem în revistă situația la ora actuală. Avem reguli care sunt aplicate de colegiuitori, de Parlamentul European, de pildă, de Consiliu, iar aceste reguli se aplică tuturor statelor membre. Există un control al acestei respectări a regulilor de către statele membre și de către Uniunea Europeană, care acoperă toate măsurile luate la toate nivelurile. Așa stau lucrurile acum. Dar se vor schimba dacă se adoptă propunerea Comisiei. Haideți să analizăm uh, propunerea mai detaliat. S-a discutat deja în primul grup, nu mai avem reguli comune. Pentru că avem uh, reguli naționale, planuri naționale, chiar și regionale, care s-ar putea să fie diferite de la un stat membru la altul. S-ar putea uneori să se uh, bată cap în cap. Și nu mai avem cum să se verifice de către colegiuitori dacă până la urmă există un nivel comun de ambiție și de reguli. Avem deci 27 de strategii naționale. Deja am renunțat la Marea Britanie când am vorbit despre 27 de, de planificări naționale. Poate că m-am pripit, poate ar trebui să pun 28. Mă rog. Nu, greșeala mea, nu țineți cont de ea. Bun. Deci, dacă avem aceste strategii naționale, avem și uh, conformitate națională, cazuri de conformitate națională, fiindcă un stat membru s-ar putea să să aibă o definiție diferită. Statele membre s-ar putea să aibă definiții. Și atunci vom avea mixuri diferite de politici și situația va, de, va fi diferită de la un stat membru la altul. Apoi, Comisia Europeană va verifica dacă se respectă legislația europeană și uh, chestiuni legate de guvernanță. Și atât. Acum trecem mai departe la noile solicitări privind performanța anuală și performanța multianuală. Comisia Europeană nu va mai trebui să să certifice regularitatea plăților făcute fermierilor, beneficiarilor finali și nici instituțiile europene. Asta se va face doar de către statele membre. Deci nu va mai exista o comunicare a celor rezultate, a verificărilor către nivelul european. Chiar dacă, ne, chiar dacă vorbim aici despre uh, aspecte uh, comune. Iar acest lucru va avea consecințe asupra performanței anuale, pentru că monitorizarea anuală va fi făcută analizând uh, um, producția, realizările cu uh, diversele consecințe în cazul în care nu se respectă. Asta va fi singura verificare pe care o va face Comisia Europeană. Dar va avea consecințe financiare posibile. În ceea ce este performanța um, multianuală, același lucru este valabil. Dar nu Uh, în ceea ce privește uh, uh, indicatorii de realizări, ci de rezultate. Iarăși cu posibilitatea de, de consecințe financiare. Iată, pe scurt, nu se va verifica conformitatea la nivelul fermierilor, nu se va verifica regularitatea plăților la nivelul fermierilor și la nivel european și va exista acest nou strat performanța anuală și multianuală, care ar putea să aibă consecințe financiare. Întrebarea este, ce înseamnă asta? Cred că avem un plus aici, și anume că nu vor mai exista controle duble, o duplicare a controlelor de către Comisia Europeană și statele membre, privind conformitatea la nivelul fermierilor. Așa se întâmplă acum, se întâmplă acum și această evoluție este binevenită, chiar dacă în conformitate cu regulamentul actual, s-ar putea evita această duplicare. Nu ar trebui să schimbe regulamentul, dar avem și minusuri aici. Nu se, garanti, nu se garantează simplificarea, fiindcă multe state membre s-ar putea să uh, aibă acum trei niveluri de control. Și asta nu e nici pe departe o simplificare. Totuși, s-ar putea să asistăm la o simplificare în ce... pentru serviciile comisiei, fiindcă nu se vor mai deplasa să verifice ce se întâmplă cu plățile fermierilor. Și apoi există și riscul de distorsiuni. Nu numai în ceea ce privește stabilirea nivelului sancțiunilor, care se face prin act delegat, vom vedea ce se va întâmpla acolo, dar și pentru că parametrii pentru actele de bază pentru strategiile naționale diferă. Iar apoi, Parlamentul European și Consiliul, le, colegiuitorii, nu mai fac parte acum din uh, multe decizii cu privire la planurile strategice, conformitatea care trebuie aplicată la nivelul fiecărui stat membru. Acum, trecem mai departe la performanță, fiindcă acesta, este, acesta era unul dintre punctele principale în ceea ce privește modul în care și-a prezentat Comisia Europeană uh, propunerile de reformă. Aici avem uh, indicatori, avem indicatori de performanță, cu adevărat, dacă ne uităm la situația actuală. Avem indicatori ai uh, realizărilor și ai uh, rezultatelor, care sunt verificate de comisie cu, bineînțeles, consecințe financiare. Să vorbim despre acestea. Indicatori privind rezultatele e vorba despre cota de zonă agricolă uh, utilizată care uh, beneficiază de sprijin financiar. De fapt, e vorba de statistici aici. Și același lucru este valabil pentru ceilalți indicatori de rezultate. Nu există, nu avem aici un indicator în ceea ce privește rez, rezultatele obținute cu adevărat. Ce s-a realizat? De pildă, cât, cât carbon s-a economisit sau cât, ce cantitate de nitrați cu, uh, sau, uh, sau cu cât a scăzut cantitatea de nitrați folosiți în agricultură. Se pot avea astfel de indicatori, dar aceștia nu sunt indicatori de performanță. Sunt mai degrabă măsurători statistice ale uh, situației existente. Mai departe. Următorul diapozitiv. nu sunt numai aspecte negative, sunt și lucruri pozitive, plusuri, în propunerea comisiei. De pildă, faptul că cere ca strategiile naționale să creeze un cadru mai coerent între pilonul 1 și 2, între intervențiile la pilonul 1 și 2, clădind o adevărată strategie. Asta este o, dezvoltare, o evoluție pozitivă. Apoi, mai multe informații în ceea ce privește impactul măsurilor aplicate prin instrumentul PAC. Iarăși, un lucru pozitiv așa cum am spus mai înainte, setul de indicatori propuși nu este unul care să permită o evaluare a impactului potrivită. Conformitatea și obiectivele hotărâte se hotărăsc numai la nivelul statelor membre și controlul s-ar putea să varieze. Nu există o adevărată simplificare, fiindcă avem două noi uh, uh, Uh, două noi niveluri de raportare și verificarea conturilor. Și nu există garanții pentru contribuabilii europeni și pentru colegiuitor pentru dumneavoastră, că plus valoarea va fi uh, atinsă, fiindcă avem acum uh, strategii naționale care încearcă să optimizeze situația la nivel național. Nu am mult timp la dispoziție și trec acum la un punct care nu este pe diapozitive, dar la care vreau să fac referire, domnule președinte. Uh, este vorba despre rezerva pentru situații de criză. Articolul 14 al regulamentului orizontal. Comisia propune să nu se schimbe lucrurile, dar noi știm că această rezervă, în forma sa actuală, nu e eficientă. N-a fost folosită niciodată. Și ce se întâmplă la ziua, în ziua de astăzi? Ne confruntăm cu probleme climatice, cu um, fenomene meteorologice din ce în ce mai extreme, cu o volatilitate a pieței din ce în ce mai mare și cu o presiune din ce în ce mai mare. Iată, Brexitul, de pildă, Brexitul va fi o presiune suplimentară și uh, apoi uh, măsuri pe care vor, le vor lua comercianții. Și acest lucru ați observat, ce uh, măsuri s-au luat din partea Statelor Unite cu Airbus. Chiar dacă Airbusul nu are nicio legătură cu agricultura și cu fermierii, totuși, iată, fermierii au fost cei care au suferit de pe urma acestor uh, măsuri. Deci, avem o situație în care avem nevoie să sporim reziliența sistemului. Și o adevărată rezervă pentru criză ar trebui să fie introdusă în acest regulament orizontal pentru a face față acestor provocări ar trebui să fie majorată de la 400 de milioane la 1,5 miliarde de euro pentru a face servicii treptat cu uh, resurse care vor fi eliberate sau nu sunt folosite în alte părți, ar trebui să se creeze mijloacele necesare pentru a avea un răspuns rapid la criză și asta ne va ajuta să economisim bani. Cheltuim 1,5 miliarde de euro, imediat termin, da, uh, la ultima criză a lactatelor. Și dacă am fi intervenit rapid, am fi uh, economisit foarte mulți bani. Domnule președinte, imediat mă opresc. Sunt uh, probleme în ceea ce privește simplificarea și eficiența acestui regulament și ar trebui să fac că mai mult în ceea ce privește rezerva pentru situația de criză. Vă mulțumesc! Mulțumim celor doi uh, conferențiari invitați și trecem direct la luările uh, de cuvânt ale uh, raportorilor și raportorilor din doamna Müller. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, pentru cele două prezentări. Pentru mine, în raport, este foarte important să documentez uh, transparentizarea și simplificarea. Ați arătat uh, ați arătat și dumneavoastră în diapozitivele pe care le-ați arătat că nu este chiar așa de ușor vizibilă această transpazetizare și simplificare din Um, din uh, prezentarea, propunerea comisiei. Uh, mai, întrebarea mea uh, pentru dumneavoastră este următoarea. Cum credeți că ar trebui să fie structurată instanța care va adeveri respectarea noilor indicatori de performanță? Pentru că Comisia a Uh, pus pe lângă indicatori de până acum de performanță și indicatori, așa numiți indicatori de output. Sigur că uh, acest output și rezultatele, deci uh, atingerea obiectivelor, um, nu întotdeauna este ușoară într-un an calendaristic și de aceea noi am propus o urmărire a monitorizarea acestora pe o perioadă de 2 ani. Care este opinia noastră? Alors, je crois que les présentations étaient très claires sur le... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că prezentarea a fost foarte clară. În ce privește regulamentul orizontal, propunerea comisiei nu aduce niciun fel de simplificare, nici pentru agricultori, nici pentru statele membre. Asta în condițiile în care, în momentul de față, PAC nu are decât un singur nivel de control, bazat pe conformitate e vorba de conformitatea cu regulile propuse pentru agricultori, textul de pe masă, practic, prestul avut în discuție, uh, se uh, face să se suprapună două chestiuni legate de, conformitate la care se adaugă și urmărirea plurianuală bazată, a performanței bazată pe rezultate. Deci, practic, sunt patru posibilități de reducere și suspendare a plăților, uh, deci de la astfel de patru astfel de posibilități la opt astfel de posibilități. Întrebarea mea este atunci următoarea, e foarte simplă. Care este până la urmă plus valoarea din punctul de vedere al simplificării a propunerii comisiei? Și cum s-ar putea simplifica acest model de punere în aplicare? Aveți cumva propuneri în acest sens? Mulțumesc. Colegin Picerno. Sì, grazie Presidente. Mulțumesc, uh, spune doamna Picerno, mulțumesc domnule președinte și le mulțumesc și uh, vorbitorilor pentru invitațiilor, pentru prezentările făcute. Sunt de acord cu observațiile care s-au făcut, atât de către vorbitori cât și de către colegii care au vorbit înaintea mea. Însă aș dori să insist asupra unui element pe care l-ați abordat în prezentarea dumneavoastră și anume flexibilitatea excesivă care, în baza noii propunerea Comisiei, s-ar acorda statelor membre. Ei, aici, părerea mea și chiar îngrijorarea mea se leagă de faptul că această excesivă flexibilitate permisă statelor membre riscă să compromită caracterul unitar al politicii agricole comune. Și spun acest lucru inclusiv în lumina revoluției de mediu pe care a anunțat-o doamna președinte a Comisiei von der Leyen. Avem un Green Deal european și atunci, dacă e adevărat că politica agricolă comună este și un instrument fundamental pentru combaterea schimbărilor climatice, nu credeți și dumneavoastră că ar fi necesar cu atât mai mult în acest moment să se mențină caracterul unitar al politicii agricole comune? Asta era îngrijorarea mea, preocuparea mea, aș vrea însă să știu și care e părerea dumneavoastră pe această temă. Apoi, în ceea ce privește noul model de performanță, nu există riscul de a se înăspri și de a se împovăra excesiv cu aceste reguli uh, administrațiile naționale în ceea ce privește aplicarea regulilor de raportare, de control și de raportare? Mulțumesc! Mulțumesc! Yes, uh, thank Doamna Meț. Mulțumesc pentru prezentare. Am, aici sunt. Am uh, o întrebare cu privire la performanță și la eficiența acestui sistem de raportare. De fapt, am două întrebări. Prima întrebare se adresează domnului Paceco. Spuneați că rezultatele sunt mai degrabă de natură statistică. Întrebarea mea este, n-ar fi mai bine atunci să se măsoare performanța politicii agricole comune prin indicatori de impact Asta e o primă întrebare. Și a doua întrebare. Acești indicatori vor fi acum definiți uh, în planurile strategice și în regulament. Dar important în regulamentul orizontal este cât de des măsurăm, o dată pe an sau o dată la 2 ani. Trebuie să ne asigurăm că totul respectă direcția în care merge planul. Sistemul nostru agricol, agricol este ca o navă pe mare. Și atunci trebuie să recunoaștem problemele suficient de devreme pentru a putea reajusta cursul eventual. Pentru că te poți, poți întâlni multe iceberguri pe drum. Se pare că acest sistem de control și monitorizare este o povară prea mare pentru agricultori, dar avem deja sistemul Ajax, avem și Copernicus, avem Centrul Comun de Cercetare, există și schimbul de bune practici, și atunci, în concluzie, pentru raportarea privind performanța, dacă te pricepi și dacă procedezi în mod inteligent, nu mai crește povara asta administrativă chiar așa de mult pe umerii fermierilor. Poate că în felul ăsta am creat și alte tipuri de locuri de muncă, dar până la urmă nu asta ne dorim. Mulțumesc, domnul David. Da, mulțumesc. Știm cu toții că au pierit civilizații întregi pentru că au uh, ignorat uh, deteriorarea mediului pe care ele însele au cauzat-o. Și există acest risc. Am o întrebare pentru domnul Piha. Am să încep, fapt, am două întrebări, am să încep cu cea mai ușoară ce s-ar întâmpla și care ar fi diferența între cerințele pentru agricultori și condițiile impuse pentru a se achita agricultorii de cerințele ce li se uh, impun. Acest tip de abordare nu ar duce în 10-15 ani la o creștere a disparităților, apoi, în al doilea rând, cum s-ar putea rezolva aceste probleme în mod adecvat? Care ar fi măsurile cele mai bune de adoptat în condițiile tendințelor actuale? Pentru că, reamintesc, civilizațiile pot să piară din cauza faptului că problemele de mediu sunt abordate în mod neadecvat. Da? Dann ähm, Kollege Dorfmann. Are cuvântul domnul Dorfman. Domnule Piha, vă dau dreptate în multe privințe. Uh, trebuie să uh, uh, ceea ce a spus în legătură cu active sau genuine farmer, fermierul activ, fermierul adevărat, este foarte pertinent. Trebuie să recunoaștem că uh, plățile uh, decuplate uh, au dus la o situație în care foarte mulți oameni primesc bani cu carte că nu sunt nici fermieri, nu, au, nu, nu sunt nici administratori de, de exploatări agricole, sunt doar proprietari de terenuri și de multe ori sunt, sunt din țări terțe. Nu credeți totuși că ar trebui să mai revenim asupra acestei probleme? Mulțumesc! Doamna Șoidrova, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc uh, ambilor invitați pentru prezentările interesante. Spuneați că trebuie să ne definim uh, ambițiile politice și sunt de acord. Uh, ați uh, făcut și un, uh, o listă a pericolelor, a riscurilor cu care ne confruntăm și spuneați că trebuie să existe și semnale de alarmă, însă în același timp nu trebuie sporită povara administrativă. Fermierii sunt foarte uh, temători de aceast, acest fenomen. Spuneați de asemenea că comisia uh, ar trebui să vină în sprijinul fermelor familiale Poate că fermele familiale nu au neapărat capacitatea de a se adapta la noile reforme. Întrebarea mea este, care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, o modalitate de simplificare a acestui fenomen? Apoi o întrebare pentru domnul Piha. Menționați noile cerințe impuse agricultorilor și vorbim acum de agricultorii reali sau agricultorii uh, activi. Am înțeles eu bine, spuneați că putem accepta o definiție a agricultorului real, numai că aceasta trebuie să reflecte uh, condițiile de la nivel național și trebuie stabilită la nivel național. Domnul Maro. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Maro. Politica agricolă comună a permis la un moment dat să uh, crească producția și a plătit pentru asta. Pe urmă, s-a schimbat și a plătit ca să nu se mai producă. Pe urmă, acum vine și uh, plătește agricultorilor bani ca să nu se mai producă într-un fel, ci în altul. Bun, lucrurile e adevărat că evoluează, dar și actuala politică agricolă comună trebuie să uh, plătească, să dea bani. Uh, există axe diferite, într-adevăr, de dezvoltare și trebuie făcută o distinție. Dar nu putem să uităm de oamenii care cu adevărat muncesc pământul și nu, trebuie să îi, le asigurăm condiții egale, nu putem să-i lăsăm în afară pe oameni, pentru că cu toții sunt importați pentru protecția solului în Uniunea Europeană. Indiferent de poziționarea pe spectrul politic la stânga sau la dreapta, cred că cu toții ne dorim o agricultură mai verde, mai ecologică și agricultori mai tineri sau mai mulți agricultori tineri. Așadar, întrebarea mea este, pentru a obține acest rezultat, acest obiectiv, nu credeți că trebuie plătit? Nu credeți că trebuie dați bani? Până la urmă e vorba de suveranitate alimentară. Avem o politică agricolă comună și este o problemă strategică pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Cusmiuc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și aș dori și eu să vă mulțumesc pentru aceste prezentări foarte interesante și am o întrebare pentru domnul Piha, care ne-a oferit uh, o serie întreagă de cifre foarte interesante ne-a arătat că costurile îndeplinirii cerințelor până în prezent uh, ne-a arătat care sunt cifrele pentru asta. Bănuiesc că vă, referem, vă refereați la condițiile din Germania, 315 euro pe hectar. Sub această cifră, practic vorbim de, ță- de ce se întâmplă în țările terțe. E foarte greu în aceste condiții să fim competitivi uh, la nivel internațional. Însă, iată, politica agricolă comună are ambiții mari în ce privește schimbările climatice, protecția consumatorilor și așa mai departe. Considerați că toate aceste obligații se pot îndeplini fără fonduri suplimentare pentru agricola, politica agricolă comună? Mulțumesc, domnul De Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea, și sigur mai întâi de toate, vă mulțumesc pentru prezentări și felicitări ambilor. Întrebarea mea este următoarea. S-a spus foarte clar că cu această propunere se vor prezenta 27-28 de planuri strategice. Comisia poate face verificări, dar statele membre, în obiectivele pe care și le definesc în baza instrumentelor pe care le concep ele, nu. Ă, ce se întâmplă dacă nu ating obiectivele propuse inițial? Asta, ce se întâmplă în acest caz, dacă nu se potrivesc obiectivele statelor membre cu ale ă, Comisiei? Ne puteți clarifica, domnul Iar? în Mulțumesc că ați spus uh fermierul în, centrul interesului dumneavoastră, pentru că și el stă și în centrul uh, interesului nostru politic. Spuneați că există riscuri să uh, avem uh, la urmă 27 de politici agricole naționale concurente. Cum putem să păstrăm așadar unitatea pe PAC Uh, și cum pot, putem obține o situație în care să, uh, să nu mai existe impresia uh, fermierului de pe stânga Rainului că cel din dreapta Nilului o duce mai bine. Domnul Buda. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentările făcute. Este clar că suntem astăzi în această situație. Avem aceste planuri naționale strategice și nu putem schimba filozofia acestei propuneri, pentru că ar însemna să ne întoarcem din nou în urmă cu câțiva ani sau cu un, un an de zile. Dar haideți să vedem atunci ce este de făcut în astfel de situație, pentru că, într-adevăr, fermierii sau fermierilor le este frică de această uh, superbirocratizare care poate să vină din partea statelor membre. Eu vin din România, unde, din păcate, pe baza unei reguli de la Bruxelles, statul membru a venit cu încă 20.000 de reguli pe care le-a pus în cârca fermierilor. Acum, problema este în felul următor. Putem oare să venim de la Comisia Europeană cu un set de reguli comune la nivelul uh, statelor membre, astfel încât să prevenim această suprabirocratizare uh, în, sarcina fermierilor? Despre asta vorbim. Ce trebuie făcut în această direcție? Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Kollegin Mulțumesc, are cuvântul doamna Tolore. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Comisia uh, nu, propunerea Comisiei nu reprezintă o simplificare nici pentru statele membre, nici pentru agricultori. Clearance-ul financiar bazat pe acele uh, uh, realizări, pe acești indicatori de realizare, presupune costuri foarte mari și probleme majore, ținând seama de faptul că administrațiile nu vor putea să anticipeze uh, ce se va întâmpla în cazul uh, intervențiilor, cum ar fi ecoschemele, ținând seama de uh, indicatorii de rezultat. Deci, pentru agricultori, aceștia vor trebui să continue să respecte normele de conformitate. Deci câtă simplificare uh, se întâmplă în acest caz? N-ar trebui așadar să avem în vedere un sistem mai complex de clearance? Mulțumesc! Mulțumesc, am încă patru înscrieri la cuvânt. Heusling, Flanagan, Avram Șoedrova și încă una, dar închid lista de vorbitori, da? Pentru că suntem în întârziere cu 20 minute. Eh, spuneați, eh, stimate domn, că eh, domnul Piha, că costurile fermierului cu ecocondiționalitatea este de 350 de euro pe hectar. Credeți că avem așa de prea multe condiționalități? Nu trebuie să le reducem? Pentru că dacă reducem condiționalitățile, atunci, um, atunci practic uh, se vor reduce și uh, se vor reduce și plățile. Numai că asta creează, știți, o imagine proastă, adică fermierul care respectă uh, criteriile de mediu primește bani. Pe, adică trebuie să primești bani ca să, ca să respecti mediul? Eu dacă, nu gunoi, dacă duc gunoiul, primesc de la cineva bani? Știți, că, știți uh, articolul din uh, The New York Times uh, și țara dumneavoastră este acuzată acolo că în țara dumneavoastră banii nu ajung la fermierii activi. Cred că tocmai după acest articol din The New York Times trebuie să ne gândim într-adevăr cine este fermierul activ și cine ar trebui să banii, primească banii inclusiv în țara noastră. Domnul Flanagan. Uh, the biggest... Elementul pozitiv cel mai important pentru Uniunea Europeană este acela că oferă fermierilor accesul la o piață uriașă. E vorba de accesul pentru fermierii mei din Irlanda. Se cheltuiește foarte mult în agricultură. Măsurile excepționale pentru carnea de vită, iată, de, eu, reprezintă un exemplu, 15 milioane din partea Uniunii Europene li se oferă uh, agricultorilor noștri pentru a-și reduce producția de teama să nu se perturbe piața. Asta în condițiile în care s-a semnat un acord pentru a se aduce în Uniunea Europeană 99 de milioane de tone de uh, carne de vită din afara Uniunii Europene. Deci ce facem în acest fel? Pe de-o parte vrem să reducem producția la noi, în timp ce aducem din altă parte același produs. Cât de durabil e acest lucru? Afram. Ah, ich stelle meine Frage nicht mehr. Ich hatte dieselbe Frage wie nu vom mai interveni pentru că aveam aceeași întrebare ca domnul Buda. Mulțumesc. Děkuji, děkuji za slovo, zdravím. Já mám také... Uh... Doamna Vrecionova, mulțumesc foarte mult. Am și eu o întrebare în legătură cu problema aceea a fermierului activ și fermierului real. Noi avem în Cehia o problemă majoră cu fermele mari și companiile uh, care practic uh, pun mâna pe banii uh, pentru dezvoltare rurală pentru alte regiuni. Este o problemă aceasta a felului în care sunt folosite fondurile. Pe de altă parte, mai este o problemă care se leagă de cea pe care am menționat-o și anume aceea a poverii administrative uriașe. Vorbeați de acel uh, exemplu al celor doi frazi, dintre care unul este fermier și altul nu, fermier real și altul nu. Cum facem să avem un, o definiție a acestui fermier activ? Trebuie să dovedească faptul că au anumită cifră de afaceri de la un nivel în sus uh, pentru a stabili ce subvenții de ce subvenții beneficiază? ca să poată oamenii să facă față problemelor administrative. Biden referent. Cred că acum putem încheia runda de întrebări și dau ambilor referenți uh, câte 5 minute pentru a răspunde la întrebările la care le-au fost adresate. Mai întâi domnul Pașeco. Well, thank you very much, Chairman. I think there was a common Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că a fost o întrebare care s-a regăsit în multe intervenții din partea mai multor uh, eurodeputați așadar. Cum se poate simplifica sistemul? Foarte rapid, așa o butadă, eu sunt un fost uh, funcționar la comisie, m-am angajat în 1996 la comisie și am plecat în 2013 și mi-aduc aminte că la DG Agri, unde lucram, exista o strategie de simplificare. Apoi a fost o imunitate pentru simplificare, apoi un directorat pentru simplificare și, în fine, un consultant special pentru simplificare și care a fost rezultatul. Nu mai zic nimic. Ei, acum că nu mai sunt angajat al comisiei, mă simt mai liber să vă spun ce s-ar putea face în termeni realiști. Cred că propunerea nu e nevoie de uh, performanță anuală în agricultură. Nu există așa ceva. Chiar și performanța multianuală, odată la 2 ani măsurată, rezultatele sunt sub semnul întrebării. De exemplu, pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon sau a nitraților, nu poți să ai rezultate într-o perioadă de tranziție. Nu poți să măsori rezultatele în perioada de tranziție, ci eventual după 3-4 ani. Deci, hai să reducem nivelul raportării. Asta ar fi una. În al doilea rând, să pornim de la ideea că statele membre verifică conformitatea direct în discuție cu fermierii, cu beneficiarii, iar Comisia nu mai face o a doua verificare. Asta ar însemna simplificare, dar, și acum îi răspund domnului De Castro, să nu ajungem în situația în care respectarea conformității la nivelul Uh, exploatații agricole în fiecare stat membru devine un, o cutie neagră pentru nivelul UE. Pentru că S-a și spus, e vorba de bani comuni, banii contribuabililor și trebuie totuși să existe și modalități de certificare a acelor plăți de la nivelul Uniunii Europene. Apoi, în ce privește problema flexibilității, subminăm noi natura unică a politicii agricole comune, natura sa unitară, oferim mai multă flexibilitate statelor membre? Eu cred că flexibilitatea e un lucru bun, e nevoie de flexibilitate și mulți dintre dumneavoastră au și spus acest lucru. Nu putem aplica regulile în mod identic peste tot, dar e nevoie totuși de o viziune și de reguli comune putem avea flexibilitate, putem stabili niște reguli comune la nivelul Uniunii Europene pentru ceea ce este comun. Oferim prea multă flexibilitate și să vă dau un exemplu. Un stat membru și-ar putea concentra cea mai mare parte în primul pilon din primul pilon pentru a își uh, stimula sectorul cărnii de vită. Un alt stat membru și-ar putea uh, stimula uh, la sectorul lactatelor. Asta ar putea crea un plus de concurență între statele membre. Deci cred că este necesar să nu existe strategii la nivel național care să intre în conflict unele cu altele. Cât privește noul model de performanță, asta e problema, într-adevăr, precum și faptul că există prea multă raportare. Am să răspund mai întâi întrebării domnului Flanagan. Ați reușit să arătați foarte eficient ceea ce pare să fie uriașă contradicție, dar dacă analizăm fiecare măsură în parte, în țara dumneavoastră, dacă înțeleg eu bine, acele 50 de milioane eh, care provin de la Uniunea Europeană, la care se adaugă 50 de milioane din bugetul național al țării, reprezintă mijlocul de a răspunde la o anticipare a Brexit și previn presiunea care s-ar crea pe uh, Uh, piața cărnii de vită în uh, Irlanda. Așa înțeleg eu lucrurile. Mercosur este, pe de altă parte, un acord comercial care vine în avantajul a numeroase sectoare, industrie și servicii, nu doar agricultură, Însă, când privește, cât privește agricultura din Uniunea Europeană, vine în beneficiul doar a câtorva sectoare și afectează alte sectoare, cum ar fi carnea de vită, cum pe bună dreptate spuneați numai că e o problemă legată de comerț. Avem nevoie de comerț, pentru că asta presupune numeroase oportunități pentru agricultori. Noi suntem un mare exportator de produse agricole, numărul unu în lume, și asta, așa trebuie să rămânem. Cum reacționăm însă la aspectele negative? Și menționați dumneavoastră mai multe importuri de carne de vită. Păi, ce putem face? Să fim mai performanți și să avem o rezervă funcțională de criză. O rezervă de criză funcțională. Și acum o să trec la limba portugheză, pentru că vreau să-i răspund domnului Amaro. În ceea ce privește ce m-ați întrebat dumneavoastră, propunerea comisiei este mai verde eh, și eh, mai eh, tânără. Ce putem să facem noi? Dar, dar asta nu garantează că politica agricolă comună va fi pe viitor mai verde. Cum putem să garantăm noi asta cu 27-28 de strategii naționale diferite, că acestea vor fi toate mai verzi, mai ecologice? Strategia portugheză, nu știm care va fi, poate va fi mai verde sau, uh, sau nu. Sau uh, poate uh, o, și nu știm care vor fi obiectivele. Cum vom putea să avem un obiectiv comun la nivelul Uniunii Europene cu strategi, doar cu strategii naționale? Uh, cum vom putea să stimulăm tinerii să intre în agricultură dacă nu rezolvăm problema venitului comun cu o viziune comună, cu mai multe investiții care uh, să fie uh, eco-friendly, dar care să ducă la uh, sporirea veniturilor până la urmă pentru agricultori. Vă mulțumesc. Leider auf die Zeitung, müssen fair bleiben. Mulțumesc foarte mult. Uh, mai, mai avem și un al treilea panel, deci îmi cer scuze că uh, sunt așa de strict cu timpul. Domnul Piha. Scusim to vzít hodně rychle. Mulțumesc foarte mult, au fost numeroase întrebări, de aceea voi încerca să parcurg răspunsurile cât mai rapid. Pentru ambiții importante e nevoie de un buget important. Sunt de acord, nu putem fi de acord cu un buget tăiat. Tocmai asta e problema, asta încercăm să și spun. Nu putem să îmbunătățim standardele de viață ale agricultorilor dacă nu există uh, un buget adecvat. Venim pe de altă parte și cu reguli suplimentare pe umerii agricultorilor. Asta le va deteriora și mai mult situația. Deci e nevoie de o finanțare adecvată. Oamenii aceștia trăiesc la țară, vor să contribuie la respectarea mediului și la ambițiile de mediu și așa mai departe, dar <coughs> trebuie să înțelegem. Apoi, în ce privește Mercosur și uh, um, rezerva de criză, precum și presiunile. Uh, spun, vorbeați dumneavoastră de faptul că, pe de-o parte, vrem să se scadă în uh, producția de carne de vită și, pe de altă parte, importăm în baza acordului Mercosur. Adevărul este că dacă că dacă noi producem mai puțin, va produce altcineva în locul nostru și așa, la nivelul internațional, de exemplu, va crește producția de vită, de carne de vită cu 30% nicio problemă dacă noi, care suntem prietenoși cu mediul, nu vom produce vită. O să producă altcineva, care să fie așadar măsurile la nivel internațional. Poate ar trebui să vorbim de pădurile amazoniene. În fine, asta nu înseamnă că sunt împotriva acordului Mercosur cu țările Mercosur. Avem nevoie de comerț și fermierii au nevoie de posibilitatea de a exporta, de a-și exporta produsele agricole, dar în mod uh, echitabil. Nu vrem să reducem eficiența și productivitatea sectorului agricol din Uniunea Europeană. Mai bine să ai o vită care produce 8.000 de litri de uh, lapte decât uh, mai multe vite care produc uh, jumătate. Pentru că în felul acesta producția de dioxid de carbon mm, mm, mm, um, emisiile de dioxid de carbon cresc foarte mult, odată cu numărul de capete de vită. Pe de altă parte, vorbeați despre birocrația în exces. Sunt poate prea multe măsuri noi. Colegul din Polonia, care nu mai este acum în sală, vorbea despre faptul că sunt mulți uh, aceia care sunt proprietari de pământ, dar nu mai desfășoară activități agricole ca atare și totuși primesc subvenții. Există astfel de companii foarte mari și în Cehia. Și atunci trebuie să vedem cum poate uh, agricultorul să-și gestioneze propriul teren, poate el să răspundă așteptărilor societății, dacă impunem condiții mai, mai stricte și măsuri de mediu și așa mai departe, <coughs> impunem și niște așteptări. Poate fermierul să se achită de ele, că e mic sau mediu, nu contează. Trebuie să ne gândim la posibilitatea, la capacitatea sa de a uh, răspunde acestor așteptări. La noi în țară oamenii nu mai intră în sectorul agricol pentru că nu mai e atrăgător, își vând terenurile și asta creează companii și exploatații din ce în ce mai mari, pentru că individual oamenii nu mai vor să intre în acest sector. Și asta creează probleme. Uh, numai pentru că avem uh, companii mari, însă nu înseamnă că trebuie să, san- să sancționăm acele companii numai pentru că sunt mari, însă vrem ca ele să joace rolul în mod eficient. Cred că e un lucru care ar trebui să vă preocupe. A mai fost o întrebare cu privire la faptul că flexibilitatea în exces riscă să submineze caracterul unitar al, politi al politicii agricole comune. Subiectul în sine este complex pentru că anumite măsuri comune sunt necesare, inclusiv uh, pentru asigurarea unei concurențe sănătoase intracomunitare, pentru că unele țări s-ar putea afla într-o situație dezavantajată. Dacă punem același nivel de plată peste tot, nu știu, e o întrebare pe care să ne, să ne trebuie să ne o punem. Însă flexibilitatea este necesară, pentru că există condiții foarte diferite între țara noastră, Suedia și Grecia sau Spania, de exemplu. vorbeam cu niște agricultori în legătură cu modalitatea în care ar trebui să se stabilească conținutul de materie organică din sol. Este dificil de stabilit acest lucru pentru că sunt foarte multe straturi deasupra nivelului mării. Cum faci să stabilești conținutul de materie organică în sol? E foarte dificil să stabilești un astfel de parametru la nivel uniform în toată Uniunea Europeană. Îmi cer scuze dacă nu am reușit să vă răspund 100% la întrebări, dar vă stau la dispoziție, putem să ne întâlnim și vă spun mai multe. Întrebările rămase cred că pot fi lămurite și în plan bilateral, pentru că, din păcate, trebuie să mergem mai departe la cel de-al de trena panel. Mulțumim celor doi conferențiari din uh, Calupul 2 și Ehm, ehm, cred că am tratat eh, destul de bine problema acestui regulament orizontal, chiar dacă am și depășit eh, uneori această eh, temă. La, în partea a treia, invitații noștri sunt domnul Pedro Galiardo și domnul, Al, domnul Eduard Rousseau. Dann würde ich vorschlagen, wir steigen gleich ein. Propun să și trecem mai departe la panelul 3. Rog, <coughs> rog pe cei doi uh, conferențiari să se limiteze, dacă este posibil, la 10 minute fiecare, pentru că fiecare minut pe care îl putem economisi ne ajută să evităm uh, o situație penibilă la sfârșitul acestei reuniuni. Dau cuvântul fără alte întârzieri, domnul Galeardo. Bună tardes, muchas gracias, señor Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitație. Eu reprezint uh, uh, Asociația de Agricultori cea mai mare din Spania și uh, noi luptăm pentru o agricultură durabilă și agricultorii de a patra generație în sudul Spaniei, în Andalusia. Agricultorii ne simțim persecutați suntem din ce în ce mai puțini și suntem pe cale de dispariție. Vom fi pe cale de dispariție dacă mai merg lucrurile așa. Și nu știu cine vă, mai, vă, mai, vă va mai da de mâncare. Există o hărțuire în acest sector și, și ne mobilizăm. Haideți să vorbim despre organizațiile comune ale pieței. Viitoarea, viitorul PAC uh, menține orientarea Uniunii Europene. Comisia Europeană nu a propus uh, schimbări pe piață, iar propunerea legislativă a Comisiei Europene în ceea ce privește uh, Organizarea comună a piețelor uh, uh, în sectorul producției agricole uh, um, are ca scop îmbunătățirea concurenței sectorului și a simplificării normelor existente. Dar, iar noi, pe noi ne bucură caracterul voluntar, pentru că altfel care sunt uh, facultative pentru agricultori, dar obligatorii pentru statele membre. Iată de ce crede, credem că articolele 2, 18, 2, 19 um, sunt destul de vagi. Nu e, e clar că se dorește să se facă ceva. Comisia vrea să se meargă mai departe tot așa și până la urmă noi, noi producătorii suportăm distorsiunile pieței care sunt rezultatele altor decizii luate de comisie sau sunt rezultate uh, rezultatele acțiunilor politice, cum ar fi Brexitul, de pildă, sau, mă rog, uh, um, uh, tot uh, uh, scandalul cu SUA și problemele legate de taxele comerciale. Acum, sectorul cărni, cărnii de vită um, salută continuarea programelor din domeniu, pentru că trebuie să, să fie susținuți în continuare uh, Uh, și copii pentru a ajunge la, pentru a se menține o limită de alimentație. Iar în ceea ce privește uh, reacțiile uh, la măsurile fitosanitare, vreau să vă spun că nu suntem noi răspunzători pentru crizele sanitare pe care le-am suferit și noi suferim de pe urma lor chiar în exploatările noastre agricole. Iar în ceea ce privește mm, orezul și regimul orezului, e nevoie de un preț de referință aici, fiindcă este sub costul de producție. Acest lucru se aplică și altor sectoare, cum ar fi uleiul de măsline. Și uh, am văzut că pentru stocarea privată este nevoie să, să sporim acest preț de, de referință. Și uh, uh din, uh, un, și am văzut că uh, 0,83 nu este un preț, ci este o bătaie de joc. Acum uh, câțiva ani prețul era de un euro și trebuie să spunem acest lucru foarte clar. Nevoie și de mai multă flexibilitate în ceea ce privește stocarea privată a untului, de pildă. Intervențiile aici uh, sunt măsuri care mai există încă și este important să se revizuiască prețurile uh, noi considerăm că majoritatea măsurilor sunt prost bugetizate și e nevoie de uh, impozitare suficientă pentru a uh, putea să avem acces la aceste măsuri. Pe de altă parte, uh, cerem instituțiilor și Parlamentului European să se îmbunătățească instrumentele uh, disponibile. În sectorul vit, uh, uh, vitivinicol nu trebuie să se permită plantațiile mixte, fiindcă aceste plantații vor afecta calitatea vinului european și vor afecta și buna reputație a vinului nostru. Nu ne opunem și ideii de a autoriza soiuri și uh, Eh, și ehm, cum ar fi Vitis Bruca, care au fost interzise acum câțiva ani, și să se mențină situația actuală. Iar în ceea ce privește vinul fără alcool, eh, există posibilitatea de comercializare a acestuia ca produs, dar trebuie să fie de origine vitivinicolă. Nu poate să fie de altă origine vinul fără alcool. Suntem pentru liberalizarea producției de viță de vie, fiindcă există um, instrumente în acest sens și pentru că s-ar revitaliza piața. Apoi, în ceea ce fructele și legumele, trebuie menținută comercializarea și să se permită o mai, mai bună transparență a pieței. Iar în ceea ce privește uh, porcinele, trebuie să se sporească uh, uh, clasificarea și cadrul de reglementare al uh, uh, jambonului. Iar în ceea ce privește produsele lactate, trebuie să fie protejate în continuare aceste produse de Uniunea Europeană. Fiecare produs alimentar are propria propriile sale caracteristici, proprietăți și um, calități nutritive și mai multe ingrediente. Deci trebuie să se evite același termen care să um, fie folosit pentru anumite produse alimentare. Vorbim aici despre uh, hamburger uh, vegan, lapte de soia. Nu e clar așa ceva. Uh, iar în ceea ce privește ă, ouăle, ă, trebuie să se clarifice originea foarte clară și în ceea ce privește miel, mierea, trebuie să ne gândim și la piața de origine și ă, procentajele foarte clare a, a, a compoziției mierii pentru a ști de unde vine. În ceea ce politica de calitate, calitatea este un rezultat, o plus valoare și reprezintă și prețurile de producție foarte ridicate. Pacul deci ar trebui să, să ofere posibilitatea de a promova această politică de calitate și trebuie să se țină cont când se elaborează planurile strategice de acest lucru. Este important să cerem o derogare generală de la normele de concurență pentru sectorul agrar pentru a echilibra lanțul de valori sau pentru a stabili măsuri clare și obiective de gestionare a riscului. Și nu putem să spunem că viitorul PAC menține și uh, consolidează orientarea pieței agricole în Uniunea Europeană când se face prea puțin pentru a corecta probleme din lanțul, de, uh, lanțul alimentar și avem aici o concurență neloială din partea țărilor terțe. În ceea ce indicațiile geografice trebuie să se păstreze potențialul uh, comunităților rurale prin tradițiile lor și așa mai departe. Și este foarte important acest lucru când se produc uh, aceste produse europene care sunt ale noastre și trebuie să se sprijine cât mai mult prin diverse uh, feluri de sprijin, care reprezintă o mare șansă pentru companii, mai ales în ceea ce privește investițiile uh, lor. Și ne bucură simplificarea care a avut loc, de pe urma căreia, a beneficiază agricultorii. Trebuie să se e, evite și trebuie, trebuie să se păstreze caracterul specific al fiecărui sector și, bineînțeles, trebuie să avem grijă cu denumirile. Iar aici ne bucurăm că se ține cont și de comerțul electronic, lucru care nu exista până acum. Și uh, noi considerăm că trebuie să există mai multă transparență, mai ales în ceea ce privește uh, funcționarea uh, lanțului alimentar. Acum am spus devreme. este nevoie să se schimbe și politica de concurență. Am spus deja acest lucru pentru a consolida pentru a ajuta nu numai pe agricultori, dar și pentru a sprijini alimentele și lanțul alimentar în Uniunea Europeană. Iar când ne gândim la măsuri pentru a combate perturbărilor perturbările pieței, trebuie să ne gândim la, la perioade, de, la uh, măsuri de stabilizare. Eu vin aici ca agricultor, iar rup hârtiile pentru că nu mai am nevoie de ele și vreau să vă spun uh, pe șleau ce ni se întâmplă nouă. Noi ne-am săturat. Iată, au avut proteste în Paris, în, la Berlin, uh, în Olanda și, iată, de curând în Spania. Eu vin aici ca agricultor și vă spun sincer, ne-am săturat. Și ni se spune și ci și ce să mâncăm. Iar eu mă întreb, mâine ce o să ne spuneți? Ce trebuie să gândim? Ce trebuie să votăm? Mie mi se pare că este o lipsă de responsabilitate. Ne-am săturat și faptul că ne suntem amenințați cu produse fistosanitare. Agenția de Securitate Alimentară uh, Europeană, iată, cu oamenii noștri de, de știință, uh, este pusă sub întrebări și ne-am săturat să se tot critique și această agenție, cum am spus mai devreme, dar și uh, faptul că nu se poate folosi aceleași regulă de joc ca alte țări. Nu există reciprocitate deloc. Câte produse nu vin pe piețele noastre fără niciun fel de reciprocitate? Și uh, apoi, nu avem acces la biotehnologie. Și cine știe mâine, poate și la tehnologia genetică care s-ar putea să ne permită să combatem schimbările climatice. Ne-am săturat să ne se impună modele agricole și noi, uh, uh, noi suntem avocații unor uh, modele de agricultură biologică, bineînțeles, tehnologică, biotehnologică, tradițională, toate pot fi durabile dacă se fac cum trebuie. Ne-am săturat și de acordurile comerciale care nu sunt reciproce, cum ar fi Mercosurul. Pentru noi acest acord uh, pentru Spania este o mare durere și vă spunem asta clar. Ne-am săturat și de faptul că se vorbește despre o agricultură și o creștere a animalelor ca fiind problema, uh, uh, originea schimbărilor climatice vreau să vă spun, suntem singurul sector care poate să atenueze schimbările climatice. Eu nu mai știu cine poate să atenueze schimbările climatice, dacă nu agricultura. Ne-am săturat și de uh, Uh, faptul că, ni se, că suntem singurii care uh, uh, plătim consecințele uh, pe care le aduce lupul în creșterea animalelor. Și acum vă spun ce spune președintele nostru. Cine contaminează trebuie să plătească și cine decontaminează trebuie să fie plătit. Vă mulțumesc! Vielen, vielen herzlichen Dank. Man hat gemerkt, es Mulțumesc foarte mult. Am simțit că, că la rândul dumneavoastră simțeați nevoia să, să vă scoateți o piatră de pe inimă și să ne spuneți toate lucrurile acestea. Și acum domnul Rousseau. Domnule președinte, vă mulțumesc că îmi dați această ocazie de a vorbi în uh, acest uh, hemiciclu. Eu aș vrea, eu mă numesc Eduard Rousseau, voiam să intervin pentru a vă spune că sunt agricultor biologic de peste 20 de ani în sud uh, vestul Franței și aici reprezintă această profesie de agricultor uh, bio uh, în uh, Nouvelle Aquitaine. Deci reprezintă această organizație interprofesională care adună la oaltă toate uh, profesiile care duc la obținerea produsului bio final. Producătorii, cei care strâng produsele, uh, uh procesatorii și distribuitorii. Înainte de a-mi începe prezentarea, voiam să fac o mică paralelă cu cele spuse de către doamna din Finlanda cu privire la condițiile de regenerare a solului într-un panel precedent. Domna ei se referea la faptul că prin practicile agricole s-ar putea face în așa fel încât valoarea solului să nu scadă. În intervenția mea voiam să mă refer la implicațiile economice și sociale în agricultura bio care fac în așa fel încât valoarea producției să nu scadă, ci din potrivă să fie partajată între toate verigile din acest lanț. Și anume să existe un echilibru mai mare, o pondere mai mare în amonte. Obiectivul uh, organizației noastre interprofesionale este acela de a regrupa diferite profesii, diferite familii din domeniul acesta al agriculturii biologice, care conlucrează pentru a ne permite să realizăm o valoare comună. În momentul de față, organizația noastră reprezintă 1,3 miliarde de uh, euro ca cifră de afaceri și 6500 de agricultori. Acest lucru permite crearea unui uh, cadru de lucru care să, ne, uh, care să conducă la uh, construirea unui lucru nou. Je vais pas forcément rentrer dans tous les détails. N-am să intru acum în toate amănuntele, dar voiam să pornesc de la această construcție a noastră comună pentru a ajunge la particularitățile fiecarei meserii în parte, astfel ca prin mese rotunde la care regrupăm, la care adunăm la oaltă toate aceste meserii, să putem crea plus valoare. Să vă, dăm, să vă dau un exemplu foarte simplu, însă un exemplu la care am uh, lucrat mult timp, pentru că această schemă pe care o vedeți dumneavoastră e foarte sintetică, dacă să ajungem aici am lucrat ceva, uh, cu diferitele părți interesate din lanțul uh, valoric economic. Deci am adunat la, masa, la aceeași masă organizații de producători, um, cei care macină făin, greul pentru a obține făina, uh, de asemenea cei care fac produsele de panificație, ca să vedem ce, cine se uh, implică pe traseul acesta de la bobul de greu până la pâine. Am lucrat împreună, ne-am uh, Uh, construit construit s-au creat relații de încredere și în felul acesta, împreună, am încercat să reconstituim acest lanț valoric și iată ce vedem în fața noastră pe ecran. Dacă vorbim despre preț, prețul în agricultura bio, la un cost de 433 de euro pe tonă, insuficient pentru agricultorul bio în acest context, cum am face cum am reușit să descompunem această valoare? Deci am pornit de la prețul unei baghete, unei pâini. Dacă nu ne-am atins de uh, marja de profit a celor care a, strâng culturile și a, a procesatorilor, ce am făcut? Am reinjectat cam 150 de euro pe tonă pentru producător. Asta ca să vă arăt că dacă uh, folosim toate instrumentele la dispoziția noastră pentru a lucra la această marșă de valoare, se pot obține rezultate. Asta nu înseamnă că trebuie înlocuite măsurile și eforturile mm, pe care le-ar face Uniunea Europeană în sprijinul agricultorilor pentru a susține o agricultură care susține, care respectă mediul, care vine cu produse de calitate alimentare, dar vrem să arătăm că putem să, exist, să producem plus valoare mai în amonte și noi. Deci, practic, Ceea ce noi vrem să cerem legiuitorilor este să dea posibilitatea, după cum se vede foarte bine pe ecran, iată cum se uh, reîntoarce valoarea. Deci, să dea posibilitatea agricultorilor să-și asume genul ăsta de inițiative și să lucreze în cadrul organizațiilor interprofesionale pentru a putea dispune de confortul juridic și de legitimitatea cetățenească necesare pentru a continua să aplice acest gen de model. La scara regiunii, în, în acest uh, caz, avem un perimetru cât se poate de pertinent. Actorii din acest lanț economic dispun de o suprafață de teren, de un teritoriu destul de amplu, pentru a lucra cu volume suficiente și în același timp se poate menține această relație interumană, oamenii se cunosc între ei. ce, ce travail-là. Așadar, vorbim aici de o muncă ce reprezintă o inițiativă, cum ar fi aceasta de la bobul de greu la pâine, dar și de la bobul de porumb până la ou, ă, prin care vrem să arătăm că dacă se implică și agricultorii ei înșiși, se poate obține plus valoare inclusiv în analiza fluxului produselor, pentru că sigur se fac analize economice, dar se poate analiza și fluxul logistic și se poate găsi, se pot găsi și acolo posibilități de a face economii cu fonduri care apoi se pot uh, reinjecta în alcătuirea prețului produselor. Alors, un point, vous m'excuserez parce que je lis mal le, le PowerPoint, mais... Euh... Îmi cer scuze că nu prea văd ce scrie pe ecran, dar în PowerPoint, în prezentarea mea, dar important pentru a susține acest gen de inițiativă, așa numita community food, este să ne gândim la oferirea unor actori voluntari posibil, a, a posibilității de a crea economie la nivel local care să vină în sprijinul propriei comunități. De asemenea, vrem să se poată ca vânzarea și comercializarea unor produse de calitate să se facă asigurându-se uh, reciprocitatea la nivelul uh, lanțurilor mari de distribuție și la nivelul lanțurilor de distribuție în general pentru a se putea participa la construirea acestui lanț valoric și pentru a se face astfel încât primul sau poate ultimul, ultim, prima sau poate ultima verigă, în orice caz agricultorul, oricum l-ați privi, să nu fie afectat în acest proces de construcție. Un alt aspect care ni se pare nou fundamental este acela de a permite ca noi să putem dispune de posibilitatea de a colecta informații cheie la nivel economic și la nivel european privind volumul de producție, prețurile și marjele de profit. Deci, organizațiile noastre au nevoie de sprijin din partea guvernului și din partea Uniunii Europene pentru a putea constitui baza de date cheie care să ne permită să ne orientăm la nivel economic uh, și din acest punct de vedere. Donc ça se base, ce travail-là se base sur această muncă se bazează pe două metodologii complementare care vizează, pe de o parte, colectarea datelor, deci utilizarea unor date economice și sociale alimentate constant în baza de date, pe de o parte, și pe de altă parte, crearea unui grup de lucru însuflețit de uh, organizații interprofesionale reprezentative care să regrupeze între membrii lor toți actorii participanți la lanțul uh, alimentar și agricol. Cam atât în expunerea mea, am încheiat și vă mulțumesc. Vielen herzlichen Dank an die zwei. Și noi vă mulțumim foarte mult, domnilor, și uh, Domnul De Castro renunță la întrebarea sa. Mergem mai departe la raportori de umbră, doamna Sander. Vreați să interveniți, da? Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc celor doi uh, invitați pentru informațiile pe care ni le-au împărtășit și le mulțumesc că ne-au vorbit cu atâta pasiune. E o pasiune pe care o simțim și noi, pasiune pentru agricultură și vrem să vă asigurăm că știm foarte bine cât de important este rolul pe care îl joacă agricultura pentru alimentație, pentru economie, dar și pentru mediu. Și cred că trebuie reamintit acest lucru mai degrabă decât să mm, fim așa într-o logică de tensiune, de conflict care pare să se dezvolte peste tot în Uniunea Europeană. Dosarul acesta este un dosar bogat, complex, vorbim aici de probleme de gestiune, de piață, de norme de comercializare, de calitate, de asemenea e importantă și cooperarea între agricultori și desigur vorbim și de drepturile la concurență și gestionarea crizelor. De-al chiar dumneavoastră prin propunerile pe care le-ați prezentat, ați arătat că vorbim de lucruri extrem de diverse. Ascultând propunerile dumneavoastră, pentru că reacționați prin ele la propunerea comisiei însăși, ascultând deci aceste propuneri ale dumneavoastră, îmi spun că mergem în direcția cea bună față de ceea ce se votase deja în Comisia Agri anterior. Așadar, am următoarea întrebare, foarte simplă. Dacă ar fi să schimbăm ceva ce ar trebui să schimbăm față de ceea ce s-a uh, votat deja și s-a stabilit în Comisia Agri? Merci, Monsieur le Président. Je vais m'associer au, au propos. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu uh, colegul meu în ceea ce privește dificultățile care se confruntă sectorul agricol și pe care le-ați um, exprimat cu foarte multă hotărâre și cred că um, cu toții suntem uh, foarte sensibili la această realitate și avem răspunderea ca înainte de a încerca să rezolvăm alte probleme, să încercăm să răspundem problemelor cu care se confruntă agricultorii și anume venitul și uh, respectul societății. Deci prin acest raport uh, uh, în ceea ce privește organizațiile comunale pieței, trebuie să deblocăm toate elementele care blochează în continuare situația și care nu le permit agricultorilor să se organizeze cum trebuie pentru a fi eficienți, pentru a aduce plus valoare pentru a câștiga plus valoare și pentru a încerca, într-un final, să răspundă așteptărilor cetățenilor. Cred că asta merge mână în mână și cu discuțiile pe care le-am avut mai devreme cu ceilalți uh, um, uh, oaspeți în ceea ce privește alte aspecte ale politicii agricole comune. Cred că pur și simplu, încă o dată, să nu, ni se, să nu închidem ușa unor soluții pe viitor și unor noutăți pentru noua politică agricolă comună și în ceea ce privește, um, în ceea ce privește pardon, uh, organizațiile comune, uh, organizația comună a piețelor. Mulțumesc! Oui, merci, monsieur le président. Merci aux... Mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc invitațiilor pentru prezentările pe care ni le-au oferit și aș dori să mă adresez domnului Gaiardo. Cred că suntem în mare măsură de acord și în ce privește prezentarea situației și în ce privește diagnosticul. Nu sunt însă convins că suntem de acord în ce privește soluțiile găsite pentru a ieși din situație. După ce am uh, tot încercat să reglementăm aspectele legate de organizarea pieții la care v-ați referit, am ajuns astăzi la situația de a uh, să, de a ne confrunta cu, cu un context din ce în ce mai dificil pentru agricultori, războaie comerciale, probleme climatice și așa mai departe. Nu cumva intrăm din nou într-o logică de reacție, o logică curativă, în loc să încercăm să prevenim? În ce privește intervenția domnului Rousseau, într-adevăr, trebuie să, să constatăm că apare un nou, un nou tip de agricultură și mă refer la agricultura biologică, care e din ce în ce mai puternică, cu suprafețe din ce în ce mai mari, cu consumatori din ce în ce mai mari, încheie imediat domnule președinte. Aici sunt implicate și aspecte legate de bunăstarea animalelor și probleme legate de aspecte societale. De ce nu ținem seama de faptul că costurile sunt diferite, costurile de producție și de ce nu se integrează această practică agricolă virtuoasă într-o logică a organizării uh, uh comune a pieței? De acum încolo doar o jumătate de minut, vă rog, următorul vorbitor înscris. Za besedo. Hvala obema za to strasno predstavitev. Mislim... Mulțumesc uh, celor doi invitați pentru prezentările atât de pasionale. Ele sunt de mare actualitate. Este de importanță, importanță cheie să există o solidaritate în branșă și la fel să existe și o împărțire echitabilă a profiturilor, a câștigurilor din agricultură. Mai degrabă ar dori, și-ar dori așa ceva fermierii decât, decât să existe subvenții. Uh, și apoi bani publici pentru bunul public. Asta uh, este ceea ce își doresc uh, și fermierii. Și există suficient spațiu pentru toate tipurile de agricultură. Agricultură convențională, agricultură ecologică. Avem pentru, nevoie pentru fiecare de, de stimulente diferite, specifice, de tehnologii diferite. De tehnologii diferite fermierii sunt uh, partea soluției, nu partea problemei. Doamna Aguilera. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă bucur foarte mult, Pedro, că ai putut să vii să te exprimi aici și cu foarte multă fermitate, fiindcă știu foarte bine cât de mult suferiți voi și ce, și ce muncă grea faceți. Și iată, uh, mă bucur foarte mult că ne-ai vorbit aici. Uh, păcat că nu au fost și colegii de la Envy aici, să vadă viața reală și ce li se întâmplă oamenilor. Deci vreau să te felicit pentru intervenția ta și, uh, și vreau să mă alătur, să mă alătur ție și să-ți spun, uh, chiar dacă e colateral, spunând că nu e normal că uh, s-a pus un preț de 0,83% pentru, adică 83 de cenți pentru uleiul de măsline uh, preț de, de stocare. Este ridicol așa ceva și mă alătur ție. Mulțumesc. Grazie, signor președinte. Doamna Aguilar, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, celor doi oaspeți Uh, OCP-ul unic de, joacă un rol foarte important în ceea ce privește stabilizarea, stabilizarea piețelor, dar uh, ce s-a întâmplat cu criza uleiului de măsline și alte evenimente recente ne pun să ne gândim, de fapt să ne gândim la funcționarea unor instrumente cum ar fi uh, stocarea privată. În dezbaterea privind OCP-ul unic, Comisia dorește în continuare dezvoltarea de organizații pro, de producători internaționali, iar în Spania gradul de participare la aceste organizații de producători este foarte scăzut. Aș vrea să, să știu ce crede expertul spaniol despre aceste două instrumente care doresc să fie mai ambițioase în noul PAC. Mulțumesc! Dan, colegă Iurghe. Domnul uh, Iurzica, domnule președinte, ce s-a propus uh, aici uh, în legătură cu reținerea unor plăți eh, pentru producția agroalimentară este corect, dar eh, numai în limita unui procentaj din anvelopa națională pentru plăți eh, directe. Vreau să întreb însă ce se întâmplă cu sectorul tutunului, pentru că condițiile pentru producția de tutun sunt variate de la stat membru la stat <coughs> membru. Poate că aici ar trebui să includem așadar și sectorul tutunului pentru că uh, pentru că uh, altminteri sectorul nu poate fi competitiv. Domnul Buda. Pe scurt, domnule președinte, aș să întreb cei doi fermieri. Cred că procesarea produsului brut din fermele dumneavoastră ar putea să vă ajute să rezistați pe piață mai departe? Și dacă da, ce vă împiedică să faceți acest lucru în momentul de față? Mulțumesc! Dank, colegii Häusling. Domnul Häusling, domnule Gulado, ați spus că societatea este injustă vis-a-vis -vis de uh, fermieri. Dar dumneavoastră ați venit, Copa Coșega ați venit aici și ați spus că uh, trebuie să ne orientăm pe piața mondială și că trebuie să renunțăm la subvențiile pentru lapte, pentru zahăr, pentru altele. Și acum după ce ați făcut acest lucru, spuneți că noi facem un bashing aici al, al fermierilor. Sigur, uh, și noi am făcut greșeli în ultimii ani, dar acum să veniți, să veniți în fața noastră și să ne spuneți cum pot fi fericiți din nou fermi, fermierii și uh, solicitând în același timp uh, introducerea organismelor modificate genetic, nu, nu, nici nu știu cum să reacționez. Știm că micii fermieri uh, sunt într-o situație din ce în ce mai uh, disperată și că sunt distruși uh, an de an în număr tot mai mare. Și acum, acum vreți ca din supraproducție să fim aruncați într-o competiție în care cei mari vor își făca pe cei mici? Um, practic asta ar duce la renunțarea la, producția, la uh, produsele noastre regionale și la consumul de produse regionale. Dacă fiecare dintre fermieri și-ar, uh, uh, și-ar hrăni doar propria populație din jurul său, ar fi destul, să știți. Deci, Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, organizarea comună a pieței ar trebui să dispună de mecanisme eficiente pentru a face față problemelor cu care se confruntă agricultorii, inclusiv problemelor și conflictelor comerciale. Tocmai ni s-a oferit un răspuns din partea Comisiei foarte rapid privind sancțiunile acțiunile Statelor Unite, însă mecanismele de promovare nu vor începe decât peste două-trei luni. luni. Ar fi posibil să se instituie dispoziții legislative în cadrul organizării regulamentului OCP cu mecanisme automate care să vină în sprijinul agricultorilor, astfel încât ei să poată face, face față problemelor de pe piață și o altă problemă care vizează tratatul de la Lisabona privind coerența politicilor europene. Vrem uh, uh, albine. Se importă miere. Nu s-ar putea modifica directiva privind mierea din 2014 pentru ca să se pună pe, pe ambalaje originea mierii, o dată pentru totdeauna. Sigur că e nevoie de PAC re, revizuit, re, dar toate, și în, în mod coerent. Din referent, Am ajuns la sfârșitul dezbaterei. Nu pot să vă dau, uh, stimați domn, doar, cât, doar câte două minute pentru a reacționa și restul întrebările le puteți clarifica în plan bilateral. Vă rog, cine începe? Președinte, muchas gracias a la, las intervenciones intervenciones. Vamos a ver, en cuanto a la señora Sender, eh, bueno, pues estamos de acuerdo. Lo que, lo que hay que cambiar aquí son los artículos 218 y 219. Să schimbăm articolul 218 eh, și 19, care sunt periculoase, după părerea noastră, și în egală măsură salutăm eh, această schimbare. Eh, domnule Obito, vorbeați de reglementare în aval, dar nu se poate, da, suntem de acord, dar nu se poate să, să se, uh, anticip, fără să se anticipeze, să, să meargă mai departe, fiindcă apoi avem crize alimentare și alte crize și nu știm încotro mergem. Dar trebuie să avem și acorduri comerciale, da, într-adevăr, trebuie ca aceste acorduri comerciale să fie reciproce. Nu se poate să acceptăm că noi avem niște instrumente aici și apoi e acolo să aibă alte instrumente diferite. Am spus, puteți face mai, mai mult cu mai puțin. La ultima reformă am făcut acest lucru cu, cu o plată verde. Putem să facem mai mult cu mai puțin, dar nu putem să facem mai mult cu mai puțin buget. Dacă vrem, uh, se vor ambiții mai mari, dar mai puțin bani. Nu, uh, nu putem să facem mai mult cu aceleași, uh, aceiași bani sau cu mai puțin. Da, în ceea ce privește veniturile acestea sunt foarte importante pentru exploatările agricole, dar eu am prețuri de acum 25 de ani la grâu preț de acum 25 de ani și, uh, și 1,45% mai puțin a scăzut față de acum 25 de ani la floarea soarelui. Deci, la prima mea factură, de, de când, am, când am devenit eu agricultor, este cu 1,4% mai mare decât acum. Trebuie să facem ceva pentru care dispărem. Uh, prețurile fac parte dintr-o piață globalizată, trebuie protejată agricultura asta, cum am spus și noastră, pentru a garanta rentabilitatea. Uh, Doamna Aguilera, da, sunt de acord cu dumneavoastră, bineînțeles. Clara, mulțumesc foarte mult pentru sprijinul tău și sperăm că, uh, că acum să se facă ceva. Am uh, dacă uh, sper să se facă ceva acum cu această reformă, altfel să ne batem joc de, de sector, fiindcă 83 de cenți, acum, acum 5 ani prețul era de 1 euro pentru ilourile de măsline, nu e normal așa ceva. Domnul Iurgel, dumneavoastră ați vorbit despre nicotina. Eu uh, nu prea am ce să vă spun uh, și, uh, nu în ultimul rând, da, avem o funcție de, de a de a hrăni lumea, trebuie să hrănim și familia. Eu, eu mă duc pe câmp la șase kilometri de satul meu și sunt singur, dar și vecinul meu la fel. Dar trebuie să fim solidari cu Africa, fiindcă, fiindcă în, în Națiunile Unite noi trebuie să alimentăm Africa, altfel va avea probleme. În uh, Nigeria, iarăși, uh, populația crește și în Nigeria, și în Africa. Dacă nu reușim să hrănim acești oameni, vom avea o problemă în lumea întreagă. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Rousseau. Zwei Minuten. Domnule Rousseau, două minute. Merci, Monsieur Président. Uh, Monsieur Bito. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, dumneavoastră, mulțumesc, uh, uh s-a propus ca Um, exploatările biologice să fie, să fie integrate în uh, OCP-uri și salutăm acest lucru, fiindcă agricultura biologică uh, nu este scutită de concurență pe piață, fiindcă vedeți că acest sector se, dez, se dezvoltă și uh, intră și în noi intră și noi jucători pe piață care pun agricultura într-o postură de inferioritate. Avem nevoie de legiuitori, ca legiuitorii să ne dea un cadru foarte clar și să uh, permită mai ales sprijinirea și protecția muncii interprofesionale care are loc în regiune, fiindcă și acolo putem să uh, clădim o economie concurențială, mm, vă spun foarte clar, astfel încât fiecare jucător să uh, poată trăi, e posibil, există marge de manevră suficientă, dar uh, trebuie să fim protejați juridic și încadrați la un nivel minim pentru ca activitatea noastră să, fie, să nu fie pusă sub întrebării. Deci dacă puteți, vă rog, domnule, domnilor deputați, să faceți ceva în acest sens, v-am fi recunoscător. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, și acestui de-a treilea panel. Întrebind uh, serviciile de interpretare dacă uh, în virtutea pauzei de jumătate oră pe care am luat-o putem să mai adăugăm 5 minute la orarul convenit. Să sperăm că este posibil. Minunat. Atunci trecem mai departe la domnul Guillaume Cross uh, în numele Comitetului Regiunilor, care are 5 minute pentru intervenția sa. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ne-ați invitat, că m-ați invitat pentru a vă prezenta principalele recomandări ale Comitetului Regiunilor privind uh, viitorul PAC. Uh, aceste recomandări au fost adoptate cu o majoritate covârșitoare în adunarea noastră, dat fiind faptul că trebuie să mă grăbesc, vreau să vă vorbesc nu o să vorbesc pe toate propunerile, bineînțeles, care sunt rezumate în documentul acesta pe care v-a fost trimis, ci o să mă refer la aspectele esențiale. În primul rând, Comitetul Regiunilor recomandă finalizarea convergenței interne a plăților directe în fiecare stat membre în 2026 și finalizarea convergenței externe între statele membre în 2027 pentru a putea repartiza mai corect sprijinul public, ajutorul public, sprijinind plafonarea, dar ținând cont de 50% de costuri salariale și pentru a sprijini micile exploatări, susținem plata redistributivă obligatorie cu cel puțin 30% din fonduri de la primul pilon și avem și posibilitatea de a transfera fonduri de la dezvoltarea rurală către pilonul 1. Iar aceste uh, asigurări din uh, pilonul 2 nu pot să, uh, să compenseze lucrurile aici. Există riscul de a absorb, absorbi prea multe fonduri de la dezvoltare rurală și mai ales aici vreau să insist asupra aspectelor de mediu înconjurător. În ultimul raport publicat pe 20 noiembrie, Curtea de Conturi Europene deplânge situația că în uh, strategia de neutralitate climatică pentru 2050 Comisia nu a, a avut nicio viziune pe termen lung pentru agricultură. Pentru Curte, Comisia nu dă dovadă de claritate în ceea ce privește modul în în care dorește să, să se asigure că planurile strategice naționale asigură o suficientă ambiție climatică. Noi suntem de aceeași părere. Iată de ce COR sus, ă, susține un minim de 30% din fonduri, din pilonul 1, pentru uh, schemele ecologice și propune uh, stabilirea de rezultate pentru 2027 care să fie cuantificabile pentru planurile strategice și naționale, reducerea de pildă de 30% față de uh, 2017 a gazelor cu efect de seră uh, care provin din agricultura statele membre, dublarea față de 2017 a suprafaței exploatate de agricultura biolo biologică de statele membre și cel puțin 30% din suprafața agricolă utilă a statelor membre, scăderea cu 30% a folosirii pesticidelor în statele membre față de nivelul din 2017 și respectarea directivei privind nitrații în ceea ce privește 100% din suprafațe și a pânzelor freatice, fără niciun fel de excepție. Această propunere, deci obiective cuantificabile, măsurabile, permite limitarea distorsiunilor de concurență între statele membre care um, uh, vor uh, apărea dacă avem acum 27 de politici agricole, uh, agricole naționale care vor primejdui eh, spiritul comun, spiritului comun al pacului. Flexibilitatea statelor membre în ceea ce privește alegerea măsurilor nu trebuie să ducă anumite state, mem- state membre să facă uh, mai puțin în ceea ce privește mediul înconjurător pentru a câștiga o cotă de piață. Noi solicităm în egală măsură să se includă aceste obiective de reducere uh, uh, progresivă a creșterii animalelor în cuști în Uniunea Europeană. Sprijinim avizul Parlamentului European care dorește să stabilească limite de densitate a animalelor în ferme și să limiteze subvențiile pentru uh, exploatațiile care depășesc aceste limite. La fel, propunem ca oferirea de investiții pentru, de, de fonduri pentru investiții care consumă fondurile din pilonul 2 să, să fie condiționată de evaluarea impactului asupra mediului înconjurat și să fie plafonat la 10% din anvelopa acestui al doilea pilon. Uh, și aici aș dori să vă vorbesc despre autoritățile, uh, autoritățile locale și regionale în ceea ce privește guvernanța și modalitatea de a implementarea noului PAC. Raportul Parlamentului European privind virolul alimentației și agricultorii sublinează nevoia de a respecta uh, repartizarea competențelor uh, la nivelul statelor membre, Comisia Europeană propune o renaționalizare a PAC-ului, totuși, care ar priva uh, regiunile de elaborare acestor planuri uh, rurale adaptate la realităților de pe teren. Iar studiul care va fi prezentat mâine recomandă în egală măsură o naționalizare a celor doi piloni ai PAC-ului, o raționalizare, mă scuzați, a, a pilonilor pacului la nivel teritorial pentru a ajunge la o viziune comună cu obiective clare în ceea ce privește uh, ocuparea în sectorul agricol, mai ales uh, printr-o mai multă, uh, printr-o mai mare descentralizare în ceea ce privește elaborarea programului de dezvoltare rurală. O să conchid vorbim despre un lucru foarte important acum. Sectorul agricol în Uniunea Europeană este slăbit de prioritatea care se dă exporturilor și importurilor. Obiectivul Uniunii Europene, uh, obiectivele climatice ale Uniunii Europene ne fac să, ne, să revizuim politica comercială dând prioritate piețelor, pieței europene și punând comerțul internațional acolo unde este locul. Iată de ce COR solicită Uniunii Europene să uh, facă tot uh, ce poate uh, la nivelul, rolul său de prim exportator și importator pentru a modifica regulile și pentru a avea niște relații. Vorbitorul este întrerupt de domnul președinte. Vă mulțumim foarte mult pentru comentariul dumneavoastră. Și acum, în final, mai dăm scurt cuvântul Comisiei Europene. Cred că reprezentantul Comisiei va fi în măsură ca în trei minute să rezume ce am auzit noi în această după-amiază. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, chiar dacă este pentru doar trei minute. În legătură cu plățile directe, trebuie să vă reamintesc faptul că tratatul obligă Uniunea Europeană să ofere anumite standarde de viață uh, materiale pentru fermieri. Deocamdată nu putem anula, nu suntem în posibilitatea de a anula uh, uh, plățile directe. Și chiar dacă ținem cont de rata de eroare, uh, totuși nivelul veniturilor pentru fermieri sunt undeva la jumătate din veniturile din cealaltă sectoare de activitate. Deci este o provocare foarte mare. Acestea fiind spuse, eh, cifrele diferă foarte mult de la un stat membru la alt stat membru. Eh, dependența de plățile directe este mult mai mică în țările de eh, în țările de jos decât în Finlanda sau țara pe, pe care o cunosc eu cel mai bine, Germania. Tocmai de aceea comis, Comisia nu a legat plățile directe mai tare de ecoscheme sau de anumite scopuri dedicate. În măsura în care vedem că Eh, există um, o dependență mai mică de plățile directe, eh, statele membre în cauză pot alăca mai puține plăți directe eh, și um, pot să meargă mai mult pe ecoschema. Respectiv, acolo unde nu este cazul, acolo se poate crește proporția plăților directe. Uh, s-a vorbit foarte mult despre faptul, domnul profesor Ghete a amintit despre faptul că 20% din deținătorii de terenuri uh, primesc 80% din uh, fondurile din PAC. Haideți să privim totuși lucrurile altfel, din altă perspectivă. Dacă definim fermele familiale de până la 250 de hectare, atunci 80% din bani, până la urmă, ajung la fermele familiale și doar o cincime din marile fonduri ajunge în marile exploatații agricole industriale. Al doilea punct. Tot ce înseamnă noul model de conformitate, noul model de plăți care ține cont de performanță și așa mai departe. Aș putea să vă vorbesc foarte mult să, în, în a demonta cele spuse de domnul Paceco. Ideea este că nu punem un nivel deasupra celuilalt nivel. Regulile sunt foarte clare că ă, relația dintre fermier și autoritățile naționale ă, se bazează pe conformitate. Deci ă, fermierul trebuie să respecte anumite reguli pentru a primi banii. Dar Eh, dar asta nu face eh, obiectul relației noastre cu statele membre. De deci statele membre nu mai trebuie să ra- eh, raporteze plățile, cuantumul plăților, ci trebuie doar să rapor, facă raportări vis-a-vis -vis de performanțele obținute prin distribuirea fondurilor către fermieri. Da? Și asta simplifică foarte mult și descărcarea de gestiune pentru autoritatea în materie care este Parlamentul European. Deci toate luate împreună Există un potențial mare de simplificare și ceea ce o să facem noi uh, va ușura munca atât a fermierilor cât și a uh, autorităților naționale. Domnul din Cehia a spus că nu folosim indicatori de impact uh, pentru a elabora politicile noastre bazate pe performanță. Ba, o facem și o vom face și mai mult decât până acum. Deci, Eh, impact, indicatorii de impact eh, se folosesc la sfârșitul unei perioade eh, de referință și de aceea Comisia și nu statele membre vor aduce la sfârșitul acestei perioade de referință acești indicatori. Știți că vrem să păstrăm orientarea de piață pe care o avem momentan în PAC tocmai analizăm uh, propunerea de, uh, uh, propunerea de CFM a președinției finlandeze um, și problema este că dacă vom da, cu, vom da curs acestei propuneri modificate, atunci vor suferi atât fermierii cât și celelalte categorii. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, spune domnul președinte, mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbaterea noastră, la pregătirea ei, la uh, Eh, executarea ei eh, eh, tuturor celor care au intervenit, celor care ne-au făcut prezentările acestea prețioase. În următoarele săptămâni și luni vom încerca să finalizăm noua politică agricolă comună. Nu vreau să întârziu foarte mult, ci doar vă spun că în după ce ieșim de aici, vă aștept la un cocktail, la o ocazie, iată, informală, de sfârșit de an, pentru a mai avea un schimb de informații, de opinii, de păreri. Mulțumesc, la revedere!